Aș dori să vă urez bun venit. Nu suntem foarte mulți prezenți, însă oricum bine bun venit tuturor. Sunt sigur că cei care nu sunt aici vor regreta absența lor mâine, pentru că avem lucruri importante de discutat și decizii importante. Uh, la anunțurile președintelui, comunicările președintelui, am două puncte. La întâlnirea coordonatorilor am decis alocarea a mai multor puncte. Puteți uh, citi acest lucru în uh, procesul verbal și după aceea uh, s-au discutat studiile și audierile și misiunile care vor fi organizate în 2010. Acesta a fost un punct general, însă oricum nu am intrat foarte mult în detalii, însă am uh, decis că vom decide înainte de termenul limită al conferinței președinților, pentru că vrem claritate în legătură cu atribuțiile fiecăruia. Atunci, dacă sunteți de acord, trecem la punctul 3, vizita domnului Ronald Schenkel. Uh, director general al Centrului Comun de Cercetare. Știți că este vorba de o organizație importantă care decide cum vom înainta în Europa în domeniul inovării și aceste lucruri au fost discutate foarte mult, au existat și critici în legătură cu această politică. Așa încât vrem să avem ocazia să discutăm acest, aceste lucruri cu dumneavoastră. Nu este prima dată când vă aflați aici, domnule Schenkel. Ați fost împreună cu noi de multe ori, întotdeauna este o mare plăcere. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vă prezint ce facem acum și încotro ne îndreptăm spre în viitor. În prezentarea mea de prezentarea mea de astăzi voi încerca să o fac în 20-25 de minute. Uh, să trecem la următorul slide. Vă voi da câteva exemple în legătură cu cine suntem noi, ce facem, cu ce ne vom ocupa în viitor Uh, declarația noastră de misiune, noi ne vedem ca în serviciul Comisiei Europene pentru a acorda sfaturi bazate pe știință și vă voi explica ce instrumente avem acum și felul în care uh, procedăm această declarație de misiune a revigorat a organizația noastră și acum punem accentul pe rezultate. Sunt, avem un rol unic în comisie, suntem uh, un directorat general care are un consiliu director din statele membre care este implicat și în numirea uh, gestionarilor. Nu eh, există niciun director general care nu este numit fără eh, acordul acestui Consiliu de Guvernare și de statele membre și de eh, clienții noștri din departamente cheie ale Comisiei Europene. Avem și un grup de lucru în Parlamentul European. Aici, pe slide-ul acesta, avem șapte institute în șapte state membre. Un institut pentru eh, materiale de referință și măsurători în GEL, în Belgia. Avem un centru de cercetare nucleară eh, în Germania, la Karlsruhe. Avem Institutul pentru Energie în Olanda, la Petten avem trei institute în Italia, la ISPRA, Institutul pentru Protecția și Securitatea Cetățeanului, pentru Mediu și Sustenabilitate și pentru Sănătate și Protecția Consumatorului. Avem și un institut în Spania, la Sevilla, pentru studii tehnologice. Acesta devine un centru de modelare în serviciile Comisiei Europene în domeniul schimbării climatice, agriculturii și așa mai departe. Ce facem noi? Cea mai importantă uh, fațetă a activității noastre este uh, susținerea politicilor bazate, bazate pe știință. Aceasta este prima activitate cheie, a doua este susținerea operațională mult din lucru, din activitatea noastră are legătură cu viața de zi cu zi, alertă, anticipare, răspuns rapid, de exemplu la criza Ebola în diverse părți ale lumii, lucruri care pot să prezinte risc, riscuri pentru cetățeni, dar cel mai important răspuns în fața unor crize. Suntem foarte utili în ajutarea clienților noștri să uh, facă eh, gestionarea crizei mai ușoară. După aceea avem și sisteme de referință. Următorul slide vă arată că, de fapt, suntem implicați în majoritatea ciclului politicilor, unde avem, însă nu avem o poziție foarte puternică în anticiparea politicilor. Deci, vom încerca să consolidăm anticiparea politicilor să ne aplicăm asupra noilor evoluții din domeniul științei care poate să aibă uh, care pot să aibă implicări în domeniul politicii europene. O altă parte unde trebuie să facem mai mult este evaluarea de impact ex post, odată ce a fost luată o decizie, să facem o evaluare ex post, să vedem dacă politica europeană a uh, um, și-a îndeplinit funcția și rolul. Următorul slide vă arată ce facem. Cel mai mare program susține prosperitatea, securitatea, substanțe chimice, biotehnologie, energie și transport și societatea informațională, după care solidaritatea, mediu, sănătate, schimbarea climatică și dezvoltare rurală, după ce avem programul nuclear, urmat de pilonul securitate, uh, dezastre naționale și uh, securitatea internă și externă. În următorul slide, uh, exemple în legătură cu ceea ce facem, probleme legate de politici, de securitatea energetică, examinăm siguranța nucleară, performanța uh, depozitelor de hidrogen și multe alte aspecte. Pe următorul slide, acesta este un detaliu pe care nu-l voi citi, doar un exemplu. Studiul pentru biocarburanți. Poate nu știți că facem Uh, certificarea a 60% din toate modulele disponibile în lume. Mul- facem acest lucru pentru că mulți spun că datele de eficiență și performanță sunt bune, dar când sunt verificate în laborator și comparate, deseori aceste uh, declarații sunt incorrecte. De aceea noi verificăm în laborator dacă declarațiile sunt corecte. Acum, în legătură cu schimbarea climatică, avem modele climatice. Am analizat scenariul în care lucrurile continuă ca și acum și după aceea am făcut diverse modele pentru Direcția Generală Mediu, dacă vrem să limităm încălzirea a două grade Celsius, ce trebuie să facem, care sunt domeniile în care trebuie să acționăm cel mai eficient. Pe următorul slide, încă un exemplu în care încercăm să integrăm datele pentru gestionarea schimbării climatice. Avem modele pentru scenarii energetice pe glob, avem și module pentru a examina și baze de date pentru a vedea emisiile de gaze cu efect de seră și poluatorii din diverse, diversele domenii. Poluarea aerului, impactul asupra uh, atmosferei, folosim și datele din sol în legătură cu ploaia pentru a vedea care este, ar putea fi impactul schimbării climatice asupra agriculturii și care ar putea fi impactul economic. În acest fel susținem Direcția Generală în Mediu și alte direcții generale în analiza lor. Următorul slide. Aici am menționat răspunsurile în fața crizelor și aici vedem tipul răspunsului acordat. Am susținut, am dat susținere în cazul cu tremurului din regiunea Abruzzo, am evaluat uh, distrugerile și am făcut analiză la fața locului. Ok, ok. Um, so, so whenever there is a crisis... Oriunde apare o criză, oferim susținere pentru a face evaluări de uh, evaluări independente ale distrugerilor uh, și pentru că fiecare stat face anumite cereri de susținere de la fondurile europene și noi ne asigurăm că lucrurile corespund situației reale. Aveți acum câteva exemple în legătură cu felul în care contribuim la spațiul european de cercetare. Este vorba de Uh, activitățile Era Watch și Era, felul cum examinăm datele și diversele evoluții în diversele state membre. Uh, avem rapoarte analitice pe țară pentru a evalua datele împreună cu colegii noștri și a monitoriza dezvoltarea spațiului european al cercetării. Un alt exemplu îl vedeți în slide-ul următor. Este tabela publicată anuală anual în legătură cu investițiile mondiale în cercetare și dezvoltare din partea companiilor din investiții private, industria din Europa, din Statele Unite, comparăm datele de investiții pentru a putea uh, învăța și uh, trage consecințe. Uh, tabela de marcaj pentru investiții pentru acest an tocmai a fost publicată. Companiile europene și-au menținut o rată mare de cheltuieli pe cercetură, cercetare, 8,5%, care lucru, cifră corespunde cu investiția medie din Uniunea Europeană. O cifră înaltă comparativă cu Statele Unite, însă destul de mică pentru industriile high-tech. În următorul slide vedem organismele modificate genetic. Coordonăm munca tuturor laboratoarelor din Uniunea Europeană pentru a verifica conformitatea cu pietrele pentru organisme modificate genetic. Tocmai am publicat un raport care spune că riscăm să avem distorsiuni foarte mari în următorii patru ani, însă ne așteptăm ca în patru ani să avem mai mult de 120 de uh, organisme modificate genetic și trebuie să vegem ca uh, regulamentele europene să se aplice în mod uniform în Uniunea Europeană. Următorul slide ne arată că am contribuit la spațiul european al cercetării prin accesul la infrastructuri de cercetare și în domeniul organismelor modificate genetic, dar și uh, prin laboratoare în zone cheie. Avem un laborator pentru emisiile autovehiculelor, unde dăm acces cercetătorilor din toată lumea pentru a putea colabora cu noi și pe, facem și avem și programe de formare. Uh, avem și programe de colaborare cu statele candidate care pot să beneficieze de experiența noastră. Următorul slide reprezintă rețeaua de excelență pe care o coordonăm cu trei laboratoare majore din, majore din Uniunea Europeană pentru a susține excelența în domeniul formării. Următorul slide prezintă panelul internațional condus de David King. Am avut o evaluare de către egali anul trecut care a confirmat că am înregistrat progrese și că sunt convinși de calitatea bună și în unele cazuri excelentă a raportelor noastre. Însă acest panel a făcut și o serie de recomandări care ne-au ajutat, recomandări care ne ajută. Uh, o recomandare a fost să devenim mai activi, mai proactivi ca uh, și această propunere va fi incorporată în activitatea noastră. De asemenea, uh, vorbim despre excelența științifică, uh, monitorizăm publicații de excepție în jurnale de profil, avem ceremonii anuale de premiere prin care recunoaștem uh, pașii înainte făcuți în diverse domenii. În următorul slide, o recomandare a panelului condus de David King a fost că trebuie să dezvoltăm o viziune corporatistă pentru următorul deceniu. Vrem ca organizația noastră să devină un furnizor de opțiuni bazate pe știință Deseori, sfaturile noastre erau foarte limitate și nu investeam suficient în dimensiunile economice, de mediu și sociale. Astfel, adăugăm aceste competențe și aceasta este una dintre concluziile majore ale procesului de strategie, că trebuie să ne adăugăm competențe și personal. Vedem o serie de obiective strategice ce trebuie definite și odată ce vom avea aceste obiective strategice, ne vom afla în situația în care vom face o consultație cu toți clienții noștri din Comisia Europeană. De asemenea, aș dori să discutăm și cu grupul de lucru din Parlamentul European ca toți um, actorii implicați să aibă un cuvânt de spus în legătură cu direcția noastră din următorii 5 ani. Cred că pot să sar și peste următorul slide. De asemenea, uh, acest, acest slide se referă la ce facem împreună cu Parlamentul în cel de-al șaptelea program cadru. Uh, spune că s-a creat acest grup de lucru în Parlamentul European. Următorul slide ne arată ce facem împreună cu Parlamentul European. Vă dăm informații în legătură cu activitățile noastre, astfel încât dumneavoastră să aveți o idee în legătură cu ce facem noi pentru a susține diversele departamente din Comisie. Aici suntem implicați în formularea și monitorizarea de politici, o formă în care parlamentarii pot să interacționeze și unde vă putem furniza informații suplimentare. Există multe modalități diferite de susținere a Parlamentului European. Următorul slide vă arată o serie de studii în legătură cu Uh, de exemplu, impactul asupra sănătății a organismelor modificate genetic în alimente și furaje. Am avut un studiu în legătură cu conservarea solului și agricultura durabilă, expunerea la uh, chimicale în interiorul imobilelor și riscurile potențiale. Următorul slide vă arată felul în care funcționează interfața a, președintele anterior era Rino pasirina și puteți vedea ce facem pentru statele în dezvoltare, efectele organismelor modificate genetic asupra sănătății. Acest rol este foarte important pentru că se definește în mod tehnic. Am examinat, de exemplu, deșeurile evacuate de uh, fabricile din Uniunea Europeană, precum și schimbarea climatică. Parlamentul este un partener cheie de dialog și am salutat o, o interacțiune mai activă cu dumneavoastră, în special cu Comisia ITRE. Poate că nu suntem suficient de cunoscuți dumneavoastră, de aceea am uh, folosit această oportunitate să venim să vă da, vizităm atât de devreme în Comisia ITRE pentru ca și membrii noi să poate să ia legătura cu noi. Putem să facem mai mult. De fapt, în 28 octombrie vom avem prima conferință anuală a Centrului Regional de Cercetare, Centrului Comun de Cercetare. Va vorbi directorul general al Asociației Americane pentru Promovarea Științei și uh, public, editorul executiv al uh, revistei Science, care ne va vorbi despre acest moment crucial în domeniul uh, colaborării științifice. Vom avea și o, o expoziție în Parlamentul European din 3 până, la 6, până în 6 mai, în care vom expune uh, ce facem și la care sper că vom avea susținerea dumneavoastră. Îmi voi opri aici și vă dau ocazia să puneți întrebări. Vă mulțumesc! Äh, Mulțumim foarte mult, domnule director general, pentru această prezentare atât de exhaustivă și informativă. Evident, oamenii vor să ia cuvântul și să pună întrebări. Deja au fost membri care au cerut să intervină, pentru că sunt foarte interesați. Doamna Gutierrez Cortines, primul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea făcută. Pe mine mă îngrijorează puțin un lucru, deoarece îmi dau seama că aceste mari centre, care au o dimensiune multiculturală, deci trebuie să lucreze pe foarte multe fronturi, trebuie în același timp să facă un fel de monitorizare a politicilor de cercetare. Însă eu cred că lipsesc două lucruri. Pe de o parte, tendința europeană de a face un diagnostic, de a observa lucrurile, însă de a nu veni cu soluții. O mare parte din diferența care există între cercetarea din SUA și cea de aici se referă la acest lucru. Pe lângă hărțile pe care se fac, pe lângă cartografierea care se face, e nevoie și de soluții. Însă de foarte multe ori soluțiile care țin de soluri, de alunecările de teren nu sunt aceleași în nordul Europei și în sudul Europei. Uitați-vă ce probleme a avut Sicilia. Problema din Italia nu are aceeași soluționare ca cea din alte părți. Și același lucru este valabil și pentru alte domenii de cercetare. Deci eu, treb- eu cred că trebuie făcute mai multe nevoi pentru a găsi, mai multe eforturi pentru a găsi soluții, nu doar pentru a diagnostica problemele. Trebuie propuse inițiative. De asemenea, mi-am dat seama că în domeniul agriculturii și al durabilității, eforturile de cercetare privesc oarecum către trecut. Un uh, scritor uh, al personajului uh, Mafalda spunea că un om se uita la viitor cu ochii din ceafă. Ei bine, noi nu avem cum să o facem. Trebuie să avem mai multă agricultură, deoarece noi trebuie să hrănim o populație foarte crescută. Deci nu ne putem gândi doar la formele de agricultură înceată din trecut. Durabilitatea trebuie să fie echilibrată cu creșterea demografică și trebuie investit, de exemplu, mai mult în irigații. La nivel european, centrul de cercetare trebuie să facă eforturi pentru a identifica fenomenele contradictorii prin care Europa își, își taie craca de sub picioare. Am văzut un articol despre RICI în revista Nature în care se spune că un european ar trebui să facă de 50 de ori mai multe studii și experiențe pe animale, când UE dorește tocmai să reducă aceste experiențe. Există, de exemplu, o asociație creată în Norvegia care are mulți reprezentanți în Europa. Despre directiva despre directivele care aduc prejudicii patrimoniului istoric, de exemplu, interzicerea plumbului. De asemenea, avem probleme legate de energie și de clădirile istorice. UE plătește, de exemplu, pentru a scoate din rădăcină, pentru a dezrădăcina măslini în sudul Europei. Să nu uităm că mulți dintre acești măslini sunt milenari. Și de altfel, uh, măslinile cele mai bune sunt din măslinii cei mai vechi. Și uitați-vă ce se întâmplă. Uniunea Europeană plătește pentru dezrădăcinarea acestor copaci. Eu cred că trebuie tras un semnal de alarme, trebuie să existe o investigație specifică pentru a vedea impactul tuturor politicilor noastre, deoarece de multe ori noi distrugem ceea ce am creat. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Următorul este domnul de Campos. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Schengel pentru prezentarea excelentă pe care ne-a făcut-o a Centrului Comun de Cercetare și a activităților acestuia. Aș vrea să vă spun că misiunea acestui centru a fost impresionantă de-a lungul anilor. De asemenea, a fost interesant documentul care prezintă un istoric al Centrului Comun de Cercetare. Este o modalitate interesantă și atrăgătoare de a cunoaște această instituție și de a vedea care a fost evoluția acesteia. Evoluție care nu a fost uh, preconizată pe o perioadă de 30 de ani, încă, însă care și-a avut logica proprie. Eu, în calitate de persoană care citește acest uh, document, am impresia că Institutul, Centrul Comun de Cercetare, reacționează în mod conjunctural la, la problemele care au apărut sau încearcă să facă față sarcinilor pe care i le-au dat, i le-au dat instituțiile europene, de exemplu controlul și securitatea nucleară, OMG-urile, pandemiile. Era important ca cercetarea să fie importantă și de aceea s-a introdus o linie de cercetare cu uh, anumite obiective în domeniu. Însă eu aș vrea să vă pun o întrebare. Se vor schimba lucrurile? Dacă dumneavoastră ați avea undă verde, de exemplu, pentru a propune un nou model de organizare, ce anume ați recomanda dumneavoastră? Ați recomanda această, actitu- această atitudine reactivă sau ați uh, propune ca pentru următorii 10 ani trebuie să ne gândim la o strategie clară? Asta mai ales pentru că următoarele perspective financiare vor uh, fi diferite, însă sperăm, bineînțeles, să fie mai bune decât cele din ultimii ani. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Kollege Girek. Mulțumesc, domnul Ghirec. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. Evident, Comisia dorește să aibă un mandat pentru a acționa în așa numitul pachet uh, privind clima, însă pentru a obține acest mandat a folosit un model pe care eu nu-l consider foarte credibil și care până la urmă s-a redus la un singur factor – schimbarea nivelului de dioxid de carbon, emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă. Întrebarea mea este așadar, la centrul noastră de cercetare, uh, lucrați oare pe ceva, pe un model mai coerent și mai credibil din punct de vedere științific? Luați uh, în considerare și alți factori, de exemplu schimbări în uh, activitatea soarelui și alți factori tehnici pe care îi avem la dispoziție, de ce acest singur factor, dioxidul de carbon, emisiile de dioxid de carbon a fost ales? Eh, sunt sigur că știți că o formulă matematică poate folosită în multe feluri, poate folosită pentru a face multe proiectări în funcție de factorii pe care îi folosești și vrem să avem ceva coerent și nu atât de puțin credibil cum avem la comisie. Dacă aveți un astfel de model, am vrea să auzim despre el mai multe. Interesant și acum colega Odi, colegul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, domnule director general, aș vrea să vă felicit pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Aș vrea să vă exprim o îngrijorare a parlamentarilor, pentru că cetățenii pe care îi reprezentăm și organizațiile de cercetare cu care intrăm în contact, e vorba de centre de cercetare publice, private, naționale și așa mai departe, sunt îngrijorate de cum evoluează lucrurile și asta nu e ceva nou de altfel, pentru că pregătind această reuniune, ah, mă uitam la ce spunsese comisarul Busca în 2000, care a lansat un strigă de alarmă privind crearea unui spațiu european al cercetării încă de atunci. Ați spus că jucați rolul consilierului. Puteți juca acest rol și față de comisia noastră? puteți să ne dați punctul noastră de vedere cum putem uh, evolua către o adevărată politică europeană a cercetării. Pentru că există o serie întreagă de instituții și uh, practic există trei logici în acest peisaj foarte complicat al cercetării. Mai întâi una interguvernamentală, o logică în care există instrumente controlate, comandate de statele membre, de guvernele acestora. O a doua logică este cea interinstituțională. Sunt instituții, universități, centre de cercetare și, în al treilea rând, ce facem noi pe plan comunitar, activitatea noastră pe plan comunitar. Așadar, putea avea, a spune, mai multă coerență pentru a realiza o politică europeană a cercetării. În al doilea rând, uh, finanțarea. Astăzi, 80% sau mai mult din uh, cercetare e finanțată de statele membre. Sau nu neapărat de statele membre, dar finanțarea vine din statele membre. Cum putem evolua noi, fără să creștem uh, taxele publice, ca să putem să comunitarizăm mai bine finanțarea cercetării, așa cum am făcut-o și cu agricultura? la, după punctul nostru de vedere, este posibil, este de dorit, e uh, fezabil? Și ultima întrebare, în ce privește relațiile pe care le aveți cu Banca Europeană de Investiții. Este pentru dumneavoastră aceasta un instrument util? Aveți relații bune cu acest uh, instrument, cu această instituție pentru a finanța prin intermediul lor programe de cercetare? Uh, vreau așadar să exprim o preocupare a parlamentarilor pentru că e greu să găsim structuri dincolo de cea a comisarului nostru care face ceea ce poate, dar dumneavoastră în calitate de director al unui organism științific european, care este punctul nostru de vedere asupra evoluției cercetării uh, în sensul în care ar trebui să obținem rezultate în competiția mondială? Uh, generalul de Gaulle spunea avem cercetători, ne mai trebuie găsitori poate că politica Euro... Eh, poate Uniunea Europeană să creeze realmente o politică europeană a cercetării? Ce eh, sfat ne dați? Mulțumesc. Spune președinte, acum doamna Rera Manuel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Șenche, pentru prezența dumneavoastră la această comisie. Ca întotdeauna, intervenția dumneavoastră a fost foarte grăitoare pentru noi toți dar, așa cum ați spus și dumneavoastră, și pentru noi membrii ai acestei comisii, deoarece este prima întâlnire cu dumneavoastră. Acest centru de cercetare comună, centru comun de cercetare, duce lucrări, are lucrări foarte importante, însă de multe ori este necunoscut de opinia publică și chiar de membrii Parlamentului. Dumneavoastră ne-ați spus uh, care este starea actuală a lucrărilor dumneavoastră, însă presupun că în viața de zi cu zi nu toate lucrurile vin de la sine. Aș vrea să știu care este cealaltă parte a lucrurilor. Aș vrea să știu ce greutăți întâmpină Centrul Comun de Cercetare în funcționarea sa zilnică, deci pentru a-și îndeplini funcțiile, mai ales pentru funcțiile cele mai importante, adică pentru obiectivul său principal și anume toate aceste sarcini de sprijin pentru Comisia Europeană în ceea ce privește luarea de decizii politice. Independența, finanțarea, care sunt problemele? Deci aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Am, mai am și două întrebări concrete. Un, aș vrea să știu dacă Ați uh, colaborat deja cu noul Institut de Tehnologie și Inovare european. Și a doua întrebare, oarecum legată de ce a spus domnul Odi. Când vorbim despre politicile științifice, dumneavoastră ați vorbit mai mult despre legătura industriei cu centrele de cercetare. Vreau să știu dacă Ați făcut ceva în ceea ce privește elaborarea spațiului european de cercetare, ați făcut analize, ați făcut studii pentru a vedea cum poate fi organizată mai bine această piață unică a cercetării, de exemplu din perspectiva mobilității cercetătorilor, a infrastructurii de cercetare la nivel european, din perspectiva coordonării cu politicile științifice din statele membre. Acestea sunt întrebările mele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimată colegă. Are cuvântul acum domnul Bütterkofe. Da, eh, Herr Generaldirektor, Sie haben ähm, in einem... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, pe un diapozitiv ne-ați arătat că acest centru comun de cercetare dorește să se transforme în instanța cea mai importantă pentru ca cei care iau decizii în Europa să poată oferi opțiuni care să se întemeieze pe cunoașterea științifică. Am o întrebare și nu vreau să fiu ironic. Să presupunem că pentru Consiliu această idee va fi greu de înghițit. E drept că centrul are și resurse naționale, însă ce se va întâmpla cu Parlamentul European, care este un organ decizional. Eu cred că doar prin uh, bunăvoința Comisiei Europene, acest centru nu are cum să devină furnizorul cel mai important de, de opțiuni științifice. Ce trebuie făcut pentru ca programul ambițios despre care ați vorbit dumneavoastră să devină realitate, să nu rămână ceva pe hârtie. Mulțumesc, domnul Chichester. Mulțumesc. Mă bucur să-l văd pe domnul uh, Schenkel aici din nou. Am uh, avut plăcerea de a-l urmări în acțiune timp de câteva mandate. Am ascultat cu mare atenție comentariile făcute de colegi și vreau să vă spun că aștept uh, cu încă și mai multă nerăbdare răspunsul dumneavoastră la întrebarea domnului Gerec în legătură cu cercetarea științifică alternativă în domeniul politicilor de schimbare climatică. De asemenea, mă interesează foarte mult și conceptul domnului Odi de politică comun, de politică agricolă în domeniul științei. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. De asemenea și invitația domnului Campbell uh, în legătură cu modul de a cheltui fondurile suplimentare. Noi ne-am chinuit de-a lungul anilor să menținem finanțarea pentru Centrul Comun de Cercetare. Nu sunt prea optimist în ce, ce privește o eventuală creștere a fondurilor, însă nu se știe niciodată. Eu aș vrea însă, în primul rând, să-i îndemn pe colegi să profite de ocazia de a vizita institutele Centrului Comun de Cercetare. Eu am fost la ISPRA, la Institutul Civil, de vreo două ori, am fost și la centrul de la Calsrue. Deci vă recomand, dragi colegi, cu căldură să mergeți să vedeți, deoarece nimic nu poate înlocui o vizită la fața locului. Și asta este tradiția științifică cea mai potrivită de a înțelege lucrurile. De asemenea, sunt de acord și cu ideea de a găzdui o expoziție a centrului aici, la Parlamentul următor, la Parlamentul European, anul următor. Vom încerca ca cât mai mulți deputați să participe la conferința de deschidere a acestei expoziții. Va fi puțin greu, deoarece va fi într-o săptămână de circunscripție electorală. Eu voi um, face apel pe lângă coordonatorii comisiei pentru a permite prezența noastră. Vă mulțumesc, domnule Chichester, pentru intervenția dumneavoastră. Da, cred că ar trebui să discutăm acest lucru între coordonatori pentru a vedea dacă am putea organiza un astfel de eveniment pentru toți membrii. Domnul Boben. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima oară când aud o prezentare despre Centrul Comun de Cercetare. Mi s-a părut uh, foarte interesant ce am auzit și cred că toți colegii ar trebui să sprijine munca acestui centru, mai ales uh, evaluările de impact, deoarece toate politicile noastre ar trebui să se bazeze pe probe, să fie evaluate așa cum trebuie. Nu ne-ați spus care este structura dumneavoastră de personal. Să ne dați poate niște cifre în acest sens. O altă chestiune, modelurile pentru schimbarea climatică. Se pare că există multe organizații științifice în Uniunea Europeană care au programe de modelare asemănătoare. Uh, pe computer pentru a activa diferite scenarii. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră colaborați cu toate aceste organizații, aveți un schimb de informații, de probe, de material de cercetare. Ar fi foarte interesant să știm acest lucru. Mulțumesc! Foarte multe întrebări văd că s-au pus. Aveți cuvântul, domnule Schenker. pentru a putea răspunde la aceste întrebări. Dacă rămâne vreo întrebare fără răspuns, ne vom întâlni cu alt prilej. To... Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să răspund întrebărilor în ordine care au fost puse pe cât posibil. Doamna Gutierrez a ridicat multe probleme care, în mod, uh, care sunt într-adevăr importante Trebuie să spun însă că centrul uh, trebuie să se concentreze. Nu putem să încercăm să facem tot. N-am avut posibilitatea să vă dau toate detaliile, dar noi ne concentrăm în mod clar pe 7-8 uh, domenii mari și trebuie să rămânem la acestea. Și dacă s-a înțeles cumva greșit, vreau să corectez acest lucru. Noi lucrăm în special la soluții cercetarea exploratorie, cercetarea de bază se face la noi numai în măsura în care avem nevoie de ea pentru a demonstra credibilitate în aceste zone cheie. Deci misiunea noastră nu este de a face cercetare de bază uh, pentru inovație și cercetare uh, de avangardă, și să dedicăm uh, resursele în această zonă. Nu, noi facem acest lucru numai pentru a demonstra că oamenii noștri pot face o activitate excelentă, cunosc suficient domeniul ca să combine cunoștințele existente în uh, comunitatea științifică și să le, combine, uh, să le combine în modalitatea cea mai bună pentru a dezvolta opțiuni de politici. Cred că asta ar fi principalul meu răspuns la acest Punct. Deci nu uh, acționăm în toate domeniile. Și un lucru în legătură cu acest uh, articol uh, începește Rich, autorul a fost uh, un fost colaborator al centrului, el a fost chiar fostul șef al serviciului care uh, a făcut dezvoltarea alternativelor la testele pe animale și îmi pare rău că omul uh, s-a dus la Universitatea John Hopkins și știe exact că uh, numărul de animale în numărul de animale care este necesar pentru RICI există diferite date și am fost eu însumi implicat împreună cu alți uh, oameni de știință când s-au făcut estimări în legătură cu câte animale trebuie pentru diferite teste de toxicitate și nu cred că e foarte uh, bine să iei doar partea cea mai extremă a datelor. Trebuie să vezi care este gama de cunoștințe pe care le avem astăzi și să ajungi la un rezultat uh, echilibrat și robust. Deci vă spun foarte sincer că n-am fost deloc uh, bucuroși că s-a publicat, s-a publicat acel articol. Datele nu corespundeau cu datele pe care le-am folosit. Noi a fost o manipulare într-o anumită direcție și uh, vom uh, face, ne vom face clar o, o poziția pe această, pe această chestiune. Domnului Correro de Campos, um, sunt foarte bucuros de ce ați spus de ce avem uh, această reacție bună din partea clienților noștri? Pentru că facem uh, teste de rutină privind satisfacția clienților. Eu am avut o întâlnire, întâlniri, am întâlniri regulate cu toți directorii pentru a putea face o scanare a orizontului, ca să spun așa, să încercăm să vedem ce ne așteaptă peste cinci ani, Uh, încotro evoluăm, uh, care vor fi subiectele cu care va trebui să ne confruntăm și, din nou, nu facem acest lucru singuri. CCC-ul este poate cea mai bine uh, conectată organizație de cercetare din Europa. Avem multe parteneriate și mare parte din activitatea noastră se face în rețele. Nici nu s-ar putea altfel, ar fi foarte greu să facem singuri toate aceste lucruri. Întrebarea cea mai dificilă a fost cum, cum, cum aș organiza eu uh, instituția dacă aș putea. Evident, dacă ar trebui să o fac din nou, n-aș distribui niciodată geografic așa cum s-a întâmplat. Acesta este cu siguranță un dezavantaj dacă ai nevoie de o echipă interdisciplinară care să lucreze uh, centralizat. Atunci avem un dezavantaj că suntem împărțiți peste tot prin Europa pe altă parte, e o realitate și ce facem este că folosim tehnologia. Videoconferință, tehnologia de videoconferință e folosită foarte mult ca să putem să colaborăm. Și în ce privește comentariul asupra perspectivelor financiare, noua asupra noua strategie, noua dezvoltare de strategie a fost făcută uh, conform uh, instrucțiunii foarte clare creștere uh, zero. S-a menționat acest lucru de către multă lume. Cred că ar fi greșit să mergem și să cerem mai mulți bani. Poate n-ar trebui să spun asta, dar așa sunt eu și așa credem noi, managementul. Uh. Vrem să ne reconcentrăm prioritățile. Le-am spus clienților noștri foarte clar că trebuie să ne concentrăm pe anumite zone și că nu ar trebui să încercăm să avem o dezvoltare uh, pe domenii, ci mai multă colaborare cu alți jucători importanți din Uniunea Europeană. Domnule uh, Ghirec, în legătură cu schimbările climatice, într-un fel suntem victima clienților noștri. Declarația noastră de misiune spune uh, conține expresia susținere științifică și tehnică pentru nevoile clienților și trebuie să recunosc că în zona schimbărilor climatice avem cam 70-80 de oameni ei nu fac cercetare de bază, ci sunt dedicați măsurilor de, și strategiilor de minimalizare și de adaptare. Deci portofoliul nostru de cercetare pe această zonă este foarte uh, clar determinat de clientul nostru Digi Environment și de aceea nu ne uităm prea mult la alte posibilități. Sigur, urmărim cu interes toată dezbaterea legată de geoinginerie, dar până când uh, vor exista va exista o, o masă critică de informații, să zicem așa, deci până să începem experiențe de, cu particule sau de genul acesta, cred că avem nevoie să se mai acumuleze informații uh, robuste, pentru că dezavantajele posibile pot fi enorme. Așadar, da, urmăm, urmărim evoluțiile din alte organizații de cercetare îndeaproape, uh, unul dintre colaboratorii noștri a scris un articol în uh, Science Journal privind această problemă a geoingineriei, ce, care e părerea noastră și ce credem noi că uh, ar trebui să obținem înainte să începem chiar să ne gândim la geoinginerie, dar încă o dată, nu e subiectul nostru, nu intrăm în această zonă, nu facem cercetare pe această zonă și nici n-am avea capacitatea să o facem. Uh, ne concentrăm mai mult uh, în discuția privind schimbările climatice pe competitivitate. Vrem să ne uităm mai mult și la aspectele economice ale fenomenului pentru a putea evalua din nou uh, studiile diferite care s-au făcut. Știți că uh, în Danemarca s-a făcut uh, un studiu privind impactul economic al schimbărilor climatice recent și vrem așadar să ne concentrăm mai mult pe această direcție să nu ne uităm doar la aspectele sociologice, ci și la cele economice. Domnule Odi, întrebarea noastră este evident una foarte dificilă pentru mine. Noi nu facem politici de cercetare. Facem multe la centrul nostru, dar nu facem uh, cercetare de politică. Oferim susținere științifică în anumite zone pentru Digi Research, uh, lucrăm strâns uh, alături de ei, dar lăsăm această chestiune a politicilor științifice și a instrumentelor de care avem nevoie la, în, în cadrul competenței Digi Research. Din punct de vedere personal, cred că un mod uh, prin care cercetarea în Europa ar putea fi făcută mai puternic ar fi utilizarea fondurilor uh, naționale pe o bază mai europeană, pentru că acum uh, finanțările care vin de la nivel național uh, se limitează la a susține organizațiile de cercetare din țările respective. Și cred că ar fi o valoare adăugată dacă statele membre și-ar deschide finanțările concurenței, competiției unor organizații de cercetare din alte țări. Dacă toată lumea ar face așa și dacă apoi s-ar selecta proiectele pe baza unor criterii de excelență, asta ar fi o schimbare enormă și o valoare adăugată, chiar și pentru statele membre care, cum spuneam, și-ar fi deschis posibilitățile de finanțare unor echipe din alte țări membre, echipe excelente, științifice, și asta ar, fi, ar duce la un progres enorm dacă s-ar întâmpla, dar, pe de altă parte, cunosc și situația reală și în teren. Doamna Ferrara Maldven, uh, mulțumesc pentru comentariile pozitive. Care sunt dificultățile care ne confruntăm? Cred că cea mai mare dificultate individuală este legată de uh, recrutarea personalului și asta e părerea majorității colegilor. Am avut o discuție intensă cu EPSO și cu alte uh, directorate generale. Avem uh, mari dificultăți cu regulile actuale să obținem cei mai buni cercetători care să vină să lucreze la noi. Procedurile sunt complicate, sunt lungi, dar am avut un dialog foarte bun, urmând recomandarea lui David King uh, în raportul său. Am avut o discuție pentru a avea competiții speciale pentru specialiști care să fie selectați pentru excelența lor științifică, nu pentru că au făcut administrație într-o instituție științifică undeva. De asemenea, să putem să admitem un mare număr de angajați temporari, doctorali, uh, persoane cu doctorat sau uh, care sunt în curs să-și obțină doctoratul. Uh, sper să realizăm acest lucru. Asta ar fi însă principala dificultate cu care ne confruntăm în viitor. În ce privește tehnologia și inovația, am spus deja, am luat decizia de a participa la programe dacă acestea intră în competențele noastre centrale. Deci dacă se fac apeluri pe zone, domenii în care noi avem o competență foarte puternică, atunci, da, participăm. Cred că am răspuns la întrebarea în legătură cu uh, designul era deja. Domnul o remarca noastră este absolut corectă, înțeleg ce spuneți. E vorba de o neînțelegere, de fapt. În declarația de misiune se spunea cel mai uh, de încredere, uh, cea mai de încredere sursă de informații și opțiuni de politică științifică. Deci nu era, uh, ideea nu era să fim singuri, singura sursă, ar fi fost o dovadă de aroganță și sper că ați înțeles că noi lucrăm într-o rețea deci când spunem uh, autorul de politici europene, înțelegem prin asta Comisia, care este cea care are inițiativa. Așadar, uh, sursa noastră de susținere este la Comisia Europeană. Avem multe uh, interacțiuni cu Parlamentul, dar în mod clar n-am spus niciodată că suntem cea mai mare sau singura sursă. Nici n-aș îndrăzni să spun așa ceva, ar fi foarte rău pentru organizația noastră nu vreau ca organizația să fie cea mai mare sursă sau singura sursă. În primul rând că este nerealist și în al doilea rând că nu e bine niciodată să ai un monopol. Și interacțiunile noastre cu Consiliul deocamdată sunt uh, destul de limitate. Avem o colaborare în zona de securitate. Alminter nu avem prea multe colaborări cu Consiliul, pentru că, așa cum spuneam, statele membre au propriile echipe de consiliere de științifică la nivel național și, de fapt, noi colaborăm cu acesta și apoi livrăm rezultatele Comisiei Europene. Domnul Chichester, cred că am încercat să răspund la prima întrebare și cred că am răspuns și la a doua intervenție. Nu cerem bani în plus, încercăm să ne descurcăm cu ce avem și încercăm să ne creștem venitul competitiv. Vrem să demonstrăm că Uh, clienții, dar și alte organizații, autoritățile naționale au încredere în noi și atunci, uh, dacă au încredere în noi, sunt pregătite să plătească, să ne plătească pentru ceea ce facem în numele lor. Și acesta este modul cel mai bun în care ei își pot uh, manifesta încrederea în activitatea noastră, că ne încredințează bani. Domnul Won nu a menționat că avem 2600 de angajați în prezent și între 3 și 400 sunt plătiți din venit competitiv, din venituri competitive și, cum am spus, în ce privește uh, modelarea, ne uh, concentrăm pe interacțiune pentru că diavolul, când vine vorba de model, de orice model, este modelul de inputuri Uh, important este evident ce date uh, introduci în model și apoi uh, arta este să știi care sunt cele mai bune condiții și care este cel mai bun scenariu. Și de aceea trebuie să verifici activitatea cu cea altor instituții, pentru că același model poate să-ți dea rezultate complet diferite în funcție de modul în care manipulezi datele. Încercăm să vedem diversele perspective, trebuie să vedem care sunt condițiile limită și care uh, sunt mesajele pe care le transmite fiecare grup uh, uh pentru a obține datele cele mai fiabile pentru scenariul cel mai robust. Cred că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule director Schenkel, spune președintele. Vreau să vă mulțumesc în numele tuturor. A, doamna Blitigova vrea să mai revină cu o întrebare. Nu? Vă mulțumesc așadar încă o dată pentru că ați fost alături de noi astăzi. Vom uh, folosi uh, ocazia de a vă mai invita și în viitor uh, la discuții. Cum spunea și domnul Chichester, Trebuie să-i îndemnăm pe colegi poate să vă și viziteze centrul și suntem dispuși la contacte în viitor. Consider că sunteți o instituție extrem de importantă pentru noi și vă mulțumesc încă o dată în numele uh, Comisiei pentru participarea la ședința de astăzi. meine lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, wir haben über das Thema. Domnilor și domnilor, trecem la punctul în legătură cu mobilitatea cercetătorilor. Am mai discutat despre acest punct în uh, comisia noastră. Am cerut un studiu în legătură cu mobilitatea transfrontalieră a cercetătorilor. Acest studiu a fost efectuat, am primit și o copie în scris, însă am vrut ca acest studiu să fie prezentat comisiei noastre pentru a putea discuta. Astfel, îi dau cuvântul domnului Kimo Viliama, sper că am pronunțat uh, numele corect. Bine ați venit! Ne veți prezenta acest studiu și după aceea vom avea ocazia să punem întrebări. Vă rog să fiți relativ succint pentru a putea parcurge și celelalte puncte de pe ordinea de zi de astăzi. Aveți cuvântul. Hey, good afternoon everybody. Bună ziua tuturor. Mă numesc Kimo Viliama, reprezint un consorțiu de persoane care au lucrat la acest studiu. Autorii sunt menționați pe această foaie de titlu pe care o vedeți. Voi începe cu conținutul prezentării mele de astăzi, problemele pe care le voi acoperi astăzi se referă la rolul mobilității cercetătorilor tineri și anumite recomandări în legătură cu ce se poate face pentru a facilita mobilitatea tinerilor cercetători în viitor. În primul rând, în legătură cu câteva lucruri de bază, în legătură cu mobilitatea cercetătorilor, după aceea de ce este importantă mobilitatea cercetătorilor. După aceea, situația mobilității cercetătorilor în Europa și provocările principale legate de mobilitatea cercetătorilor. Voi trece și prin niște măsuri la nivel comunitar și inițiative și la adoptarea cartei și codului, așa numitului, anumite carte și cod pentru cercetare. Ce înseamnă mobilitatea cercetătorilor? De obicei, mobilitatea este considerată un lucru diferit față de migrație. S-a spus undeva că înseamnă circulația liberă în interiorul Uniunii Europene și nu se referă doar la migrație. Mobilitatea include un tip de circulație uh, și nu o imigrație într-o altă țară. Este de asemenea important să distingem între mobilitatea pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt înseamnă vizite de câteva zile, câteva săptămâni sau chiar luni, depinde de definiție, și mobilitatea pe termen lung, mai mult de un an sau mai mulți ani. Și dificultățile și problemele cu acest tip de mobilitate sunt diferite. Este important să distingem între mobilitatea internă Mm. mobilitatea înspre interior mai degrabă și mobilitatea înspre exterior cu cercetătorii care pleacă într-o altă țară sau într-o altă regiune. Acest lucru este important și la nivelul Uniunii Europene. Să ținem cont de unde vin cercetătorii și înspre ce destinații se îndreaptă dacă pleacă în afara Uniunii. Un alt lucru care este din ce în ce mai important este să distingem între mobilitatea fizică și cea virtuală, pentru că mobilitatea fizică este uneori uh, foarte solicitantă din punct de vedere al timpului, costă resurse și oportunități care pot fi oferi și tehnologia informației poate să acorde noi oportunități pentru mobilitatea mobilitate care nu înlocuiește mobilitatea fizică, dar poate să o suplimenteze. Și există și mobilitatea intersectorială între mediul academic și industrie, și între diverse sectoare și discipline în domeniul academic. În momentul de față vorbim în special despre mobilitatea interregională și transnațională, mobilitatea fizică a tinerilor cercetători. De ce este mobilitatea importantă așadar? Din păcate nu sunt foarte multe studii economice în legătură cu valoarea adăugată a mobilității. Un asemenea, asemenea studii ar fi foarte compatibile cu alte studii sau statistici. Însă au fost identificați mulți factori pozitivi. Dacă ne uităm la piața locurilor de muncă, O mobilitate mai mare ne dă un răspuns la îndeplinirea cerințelor solicitării pieței cu oferta. În unele zone există cereri de anumit tip de experți și de obicei acești experți nu sunt disponibili în statul respectiv sau în regiunea respectivă. Așa încât uh, mobilitatea cercetătorilor duce la îmbunătățirea performanței de cercetare și specializării. Cu o piață mai deschisă pentru cercetători mobili, avem posibilitatea de a constitui centre de excelență sau de cunoaștere specializată în diverse părți ale Uniunii Europene, astfel încât acumularea masei critice este o valoare adăugată importantă a mobilității cercetării. Din punct de vedere individual, bineînțeles că uh, poți să-ți găsești un loc de muncă mai bun la nivel mai înalt. Uh, cercetători tineri și ambițioși, uneori nu își găsesc uh, o oportunitate de angajare în instituția sau statul în care au studiat și au posibilitatea să își construiască cariere mai bune și să fie mai productivi prin mobilitate. Se crește și transferul de cunoștințe și mobilitatea cercetării. Cunoașterea merge mai repede între diverse grupuri de cercetători. De aceea se ajunge la o performanță de cercetare mai bună. într-o perspectivă competitivă, există o uh, necesitate mai mare de uh, personal înalt calificat în cercetare pentru a avea o economie competitivă. De asemenea, odată cu îmbătrânirea populației, aceasta afectează și cercetătorii. Cercetătorii actuali îmbătrânesc și avem nevoie de mai mulți cercetători tineri acest lucru este destul de dezechilibrat în funcție de partea Europei despre care vorbim și de asemenea apare și concurența în creștere. Până acum Europa nu a avut uh, un succes foarte mare în această competiție. nu dețin cifre foarte multe, avem aici clasificări ale diverselor state, din diverse studii făcute pentru IPTS, care face parte din Centrul Comun de Cercetare. După cum vedeți, există multe state unde mobilitatea internă este destul de redusă. Deci nu reușesc să atragă cercetători sau nu sunt interesate de uh, cercetători mobili. Poate că unele state lipsesc din acest tabel. Există și state care dau dovadă de o mobilitate înspre exterior, se poate vorbi în special de un, un anumit brain drain, dar Uh, și în, acest, în cazul acestor state mici poate să fie dificil să atragă cercetători în număr, în număr mare din exterior, așa încât poate că este mai uș- ușor să trimiți proprii cercetători în străinătate pentru a aduce înapoi informația. Lucrul pozitiv este că trendul este în creștere în multe state. Este puține state în care acest trend scade. De asemenea, mobilitatea crește și studiile ne arată că în aceste cazuri există încă probleme. Probleme care sunt următoarele. În primul rând, finanțarea pentru mobilitate și salariile reprezintă o primă problemă. Nu este vorba de problema în, cu finanțarea în sine, ci finanțarea și fondurile comparativ cu poziția actuală a cercetătorului. De obicei este vorba de contracte de pe termen scurt, fellowship-uri, care nu sunt foarte competitive, uneori comparativ cu oportunitățile de acasă. Poate uneori există probleme cu uh, instituția gazdă, mai există și costuri indirecte legate de mobilitate care pot să facă mobilitatea mai riscantă, în special pentru tineri cercetători un alt subiect de discuție a fost, uh, au fost problemele legate de securitatea socială și de pensii. Posibilitatea de a-ți păstra uh, pensia și drepturile sociale și de a transfera aceste drepturi. Aceasta este văzută ca o barieră principală în calea mobilității. S-au făcut uh, multe lucruri pentru a rezolva această problemă, însă ea este considerată în continuare o problemă majoră. De asemenea, pentru tineri, lipsa de oportunități pentru progresia, progresul în carieră a fost văzut ca o altă problemă. Pentru cei care au deja poziții bine stabilite, Uh, nu dau foarte multe oportunități tinerilor, în special tinerilor din străinătate, pentru a uh, intra în concurență pentru aceste posturi. De asemenea, apare, apar și probleme legate de limbă. Se pare că nu este o problemă foarte mare în comunitățile de cercetare, pentru că cercetarea în general este internațională, însă această problemă ține de viața socială a cercetătorilor și în unele state, limba este reprezintă o problemă mai mare decât în altele. Deci există diferențe de un stat la altul. De asemenea, lipsa recunoașterii experienței din mobilitate în dezvoltarea carierei. Aceasta este o problemă pentru cercetătorii tineri și mobili, pentru că mobilitatea este întotdeauna un risc, în loc să rămâi acasă și să-ți continui cariera cu grupul de cercetare și cu profesorii tăi, uneori este un risc să mergi în străinătate și să pierzi toate legăturile pe care le ai, în special dacă experiența mobilității nu este privită ca uh, un lucru care merită arătat, uh, adăugat CV-ului. Uh, de asemenea, lipsa de informare. S-au făcut deja destul de mult la nivel comunitar pentru a introduce sisteme de informare, însă există problema că oportunitățile de angajare din alte state nu sunt întotdeauna uh, vizibile și este dificil să obții informații în legătură cu oportunitățile de angajare în cercetare în alte state. De asemenea, există o lipsă de uh, recrutare deschisă la nivel competitivă la nivel internațional. Procedurile nu sunt deschise și nu sunt uh, disponibile la nivel internațional. Regulile de imigrație din afara Uniunii înspre Uniune sunt de asemenea problematice. Au existat progrese și în acest sens, dar Mulți cercetători consideră că au probleme dacă vin din afara Uniunii Europene. De asemenea, probleme juridice și contractuale pentru cei care primesc bani sau finanțare din propria lor țară și după aceea vor să meargă să facă cercetări în alt stat. Uh, nu pot să fac acest lucru pentru că aceast, aceste finanțări sunt, trebuie folosite în țara de origine. De asemenea, există probleme contractuale și juridice pentru tineri care fac mobilitatea mai riscantă comparativ cu o oportunitate de angajare mai stabilă acasă. Și în unele state care nu au sisteme foarte atrăgătoare de cercetare, există un trend că aceste state nu sunt dispuse să lase cercetătorii tineri să plece în străinătate de teamă că aceștia nu se vor întoarce. Aceasta este o problemă care reflectă diferențele între infrastructura de cercetare și oportunitățile și resursele de cercetare în diverse state. Acestea sunt câteva probleme principale uh, pe care le-a făcut Uniunea Europeană. Există programul cadru, după aceea Carta Europeană pentru Cercetători și Codul de Conduit pentru Recrutare și Cercetători. Este o inițiativă voluntară introdusă în 2005 pentru ca acest proces de recrutare să fie mai corect și mai transparent. Procesul de la Bologna afectează în mod indirect mobilitatea. În sensul că acordă mai multă compatibilitate și standardizare, deci se pot uh, compara diverse uh, studii. Există și tinerii doctoranți care sunt deseori și cercetători. Există și o directivă pentru adoptarea unei vize științifice pentru cercetătorii din statele terțe care să facă mai ușoară deplasarea cercetătorilor înspre Uniunea Europeană. Există mai multe servicii de informare, portalul de uh, mobilitate a cercetătorilor europeni, Eramor, Euraccess, de asemenea, există și Euralink din Statele Unite. Și recent, în 2008, a fost inițiat a fost inițiată o nouă comunicare a Comisiei pentru a înființa un parteneriat între Comisie și statele membre pentru a asigura, că disponibilit- pentru a asigura disponibilitatea cercetătorilor necesari pentru ca aceștia să aibă acces la patru domenii cheie propuse. Acesta este o inițiativă cheie în patru domenii cheie pentru a actualiza și rapidiza ceea ce nu s-a făcut până acum. Un exemplu al acestei inițiative care vă dă o idee în legătură cu problemele care apar în uh, Uniunea Europeană este adoptarea cartei și codului. If we look at the how many organizations, uh... Dacă e să vedem câte organizații au uh, adoptat uh, această carte și cod în diferitele state membre, carte și cod care conține principalele principii de a colabora și de a angaja cercetători în diferitele țări, deci dacă e să consultăm aceste documente, ne dăm seama că foarte puține organizații au adoptat această cartă în diferitele țări europene. Acea, acest lucru arată că ERA se bazează de multe ori pe bunăvoința statelor membre și că progresele sunt foarte lente. Asta ne face să venim cu câteva recomandări. Se pare că doar niște măsuri la nivel comunitar nu sunt suficiente pentru a depăși obstacolele din calea mobilității cercetătorilor. Au fost inițiative în uh, ultimii 10 ani, însă ideea este ca statele membre care participă la aceste activități și care adoptă aceste inițiative nu au uh, progresat uh, în mod egal. Unele țări au adoptat aceste noi inițiativi mult mai repede decât altele. Pentru a ne asigura că statele membre participă într-adevăr la acest parteneriat pentru cercetători, uh, este să verificăm dacă o fac. O altă chestiune importantă este problema pensiilor și a asigurării sociale. Trebuie să ne asigurăm că există legislație care le permite acestor cercetători să aibă dreptul de a-și transfera pensia într-o altă țară. Există însă probleme de cooperare administrativă între diferitele țări, iar organizațiile de cercetători și cercetătorii în sine nu știu care sunt procedurile și nu știu de multe ori de ce oportunități dispun. Adoptarea acestei carte și a codului are ca scop o piață a cercetătorilor mult mai transparentă și mult mai competitivă. Însă trebuie încă să se facă foarte multe, deoarece nu este necesar, nu este suficient ca statele membre să, să semneze doar această carte. Aceasta trebuie să fie adoptată și pusă în aplicare, mai ales. Portabilitatea burselor, de asemenea, este un element uh, principal, sprijinul de la instituția gazdă, pentru ca mobilitatea să nu fie o problemă pentru instituția gazdă. Unii au vorbit despre niște vouchere pentru mobilitatea cercetătorilor sau niște pachete de mobilitate. Deci, pe lângă finanțarea care vine prin salariu, ar putea uh, exista o finanțare a costurilor indirecte, cum ar fi cazarea, îngrijirea copiilor sau toate celelalte aspecte care țin de viața de familie a tinerilor cercetători sau a celor care au familii. În ceea ce privește acum măsurile de creștere a mobilității cercetătorilor din țări terțe. Există ideea de a incorpora pachetul de vize pentru cercetători. Există și ideea de a oferi granturi țări, uh, cercetătorilor care se întorc în uh, țările de origine. În Statele Unite ale Americii, de exemplu, există foarte mulți cercetători de origine europeană. De asemenea, mobilitatea cetătorilor trebuie integrată împreună cu alte măsuri care sprijină inovarea. Aceste două chestiuni nu trebuie nu au cum să fie izolate, sunt interconectate. E nevoie de studii sau de burse de cercetare care să facă legătura dintre cele două. Atunci când se cercetează, când se studiază mobilitatea, ne dăm seama că există lipsă, nu există suficiente baze de date pentru acest domeniu, nu există date consecvente la nivel european și de multe ori este greu să monitorizăm evoluția mobilității cercetătorilor din lipsa acestor date. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu din inimă pentru prezentarea dumneavoastră. O primă persoană a cerut cuvântul, domnul Sudacas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή άκουσα. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție această prezentare privind mobilitatea cercetătorilor. E păcat că în aceste după amiază nu sunt mai mulți colegi uh, prezenți la această reuniune, deoarece prezentarea anterioară făcută de directorul uh, Centrului Comun de Cercetare, împreună cu acest studiu asupra mobilității cercetătorilor și cu cele spuse la summitul de inovație în urmă cu două zile, împreună cu declarația de la Londra și tendințele 2015. Deci toate acestea, împreună cu eșecul strategiei de la Lisabona, și cu situația din domeniul cercetării și cu faptul că de multe ori țările din afara europene, Uniunii Europene sunt un vârf de lance, ei bine, toate aceste elemente ne fac ne, să vedem cât de importantă este dezbaterea de astăzi. Trebuie examinate originile acestei probleme, să vedem de ce nu există suficientă mobilitate în domeniul cercetării la nivel european. În ceea ce privește concluziile și recomandările dumneavoastră însă, mă întreb dacă nu ar putea exista o abordare mai practică. La un moment dat, în aceste recomandări, dumneavoastră spuneți că țările membre ar trebui supuse la presiuni pentru a exista mai multă coordonare. Eu nu știu dacă nu ar trebui să fie menționate niște măsuri mai specifice și nu știu cine ar trebui să le ia. Comisia noastră, în orice caz, um, se ocupă de cercetare. Iar acum că am fost informați în legătură cu toate aceste lucruri, ar trebui să influențăm așa cum trebuie celelalte instituții uh, europene relevante pentru ca cercetarea să nu fie văzută ca un concept ideologic care apare doar în uh, studii și strategii. Cifrele sunt foarte clare. 60 din descoperirile științifice sunt făcute în SUA. Majoritatea acestora sunt în engleză, 80% vin din SUA. 80% din cei care iau premiul Nobel provin de la universitățile americane. 36% din uh, producția totală științifică vine din Statele Unite ale Americii, dacă e să ne uităm. Și dacă mi-amintesc, tot americanii produc 25% din brevetele la nivel, făcute la nivel mondial. Eu cred că avem nevoie de o abordare mai radicală, mai revoluționară. E clar că în Europa lipsește ceva. Nu spun că Uniunea Europeană nu a realizat foarte multe lucruri. A progresat foarte mult, cel puțin acum suntem conștienți de existența acestei probleme, însă trebuie să mergem uh, mai departe. Poate că această comisie parlamentară ar putea ajuta să faceți un pas înainte. Ne-am dat seama că trebuie să investim în excelență și suntem conștienți de faptul că asta nu înseamnă să arunci bani pe ceva. Nu, Ideea este că pe piață e nevoie de produse mai ieftine, mai multe și doar dacă investim în excelență putem face față acestei cereri. Iar excelența nu se referă doar, nu ține doar de principii, nu e vorba doar de o abordare etică, e vorba și de bani. Iar Uniunea Europeană și-a dat în sfârșit seama de acest lucru. Însă există și alți factori, cum ar fi mobilitatea sau lipsa acestea, factori care stăvilesc progresul. Din cauza acestor probleme, Europa rămâne în urmă, a rămas în urmă. Strategia de la Lisabona era mult prea optimism, optimistă, se credea că până în 2010 vom avea o economie a cunoașterii în Europa, însă nu am atins acest obiectiv. Noi vrem o economie care să se bazeze pe triunghiul cunoașterii, educație, cercetare și inovare. Acesta este triunghiul de care avem nevoie. Și cred că ar trebui să sprijinim uh, cu toate puterile acest concept. Nu știu exact cum putem să o facem, însă această comisie ar putea eventual organiza o dezbatere mai detaliată, ar putea hotărâ ce măsuri specifice putem uh, recomanda Parlamentului European. Trebuie să acționăm cât mai urgent. Îmi pare rău acum că nu am vorbit despre puncte exacte din prezentarea dumneavoastră, să cred că aceste idei merită transmise. Vă mulțumesc, spune domnul Royal. Stimate coleg, aveți perfectă dreptate. Poate că noi, la această comisie, ar trebui să ne gândim la faptul că e nevoie de mai mult timp pentru astfel de dezbateri. Am discutat mult despre energie, despre schimbare climatică de-a lungul anilor și poate că acum a venit momentul să ne gândim dacă am țintit bine de-a lungul timpului. Îi rog astfel pe coordonator să se gândească împreună cu mine la modul în care ne putem schimba direcția. Vă mulțumesc foarte mult! Următoarea persoană care ia cuvântul este doamna Gutierrez Cortinez. Vă mulțumesc. Voi fi subcintă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Pe mine mă miră faptul că nu ne-ați prezentat anumite valori pe care noi le-am introdus în cel de-al șaptelea program cadru sau în alte recomandări ale Comisiei înainte de cel de-al șaptelea program cadru. S-a spus asta indirect, însă de multe ori țările nu vor să, ce, să asculte ce spunem noi. Uh, E problema comisiei care a crezut că era suficient um, programul Marie Curie, însă s-a văzut că acesta nu a fost suficient, era prea mic, prea scurt, era insuficient. Eu cred că, în primul rând, nu se recunoaște în mod clar meritul cercetării în alte țări. La nivel universitar, criteriile de evaluare a cercetătorilor pentru a accede la posturi nu există. Deci nu există această idee că e meritoriu să fi făcut cercetare și în străinătate și în alte țări. Eu cunosc persoane care în timp de 15 zile au mers la Edinburgh, au fost jumate de oră la universitatea de acolo și doresc uh, un certificat care să justifice că ei au fost acolo 6 luni și au făcut cercetare. Deci trebuie să evaluăm criteriile, pentru că există și mulți șmecheri în domeniu și trebuie să scăpăm de ei dacă vrem să apărăm mobilitatea. În al doilea rând, există pericolul endogamiei și trebuie să vorbim despre asta și comisia trebuie să facă niște studii să vadă care este nivelul de endogamie. În Statele Unite ale Americii sau în Israel, teza de doctorat nu poate fi prezentată de o persoană care lucrează la aceeași universitate. În țările latine e invers. Dacă nu faci teza la universitatea respectivă, nu ți poți da doctoratul acolo. Deci e un concept complet paternalist. Practic, uh, doctorandul este un fel de fiu al profesorului universitar cu care își face teza. Un alt lucru care trebuie avut în vedere. O măsură pentru țările um, în general este vorba de programul școlar care uneori este falsificat. Există grupuri de cercetare care nu au existat niciodată și de multe ori unii apar doar cu numele. De asemenea, în ceea ce privește recunoașterea meritului universitar, gândiți-vă ce s-a întâmplat și cu Erasmus. Uh, acum 15 ani, universitățile nu vroiau să recunoască, să omologheze notele studenților care făcuseră un program Erasmus în altă țară. Deci nu doreau să le recunoască notele obținute. Deci trebuie să existe niște criterii pentru a evalua uh, meritul celui care a stat la universitate în străinătate și a făcut cercetare. Acum, în ceea ce vrește masterele de calitate, masteratele de calitate și acestea trebuie evaluate de Europa. E un lucru care trebuie să fie transparent și Europa parcă e o mănăstire cu niște măicuțe sfioase. Trebuie să vedem cui îi se dă acest masterat de calitate și cui nu și de ce. Deci toate acestea sunt importante pentru a crea o adevărată meritocrație și pentru a evita uh, mediocritatea care se, s-a instalat în foarte multe locuri, care s-a înrădăcinat, practic. Ba, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră, doamnă Riera Madurel, dați dovadă de foarte mult angajament. Doamnă Gutierrez Cortines, vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Riera Madurel? Mulțumesc domnule președinte, îi mulțumesc și domnului care ne-a făcut prezentarea. Sunt de acord cu domnul președinte. E drept că am vorbit de multe ori despre mobilitate și cercetare. Sunt două elemente vitale dacă vrem într-adevăr să avem un spațiu comun de cercetare. Și sunt de acord cu președintele. Ar trebui să discutăm mai des despre aceste teme și, de asemenea, această ocazie, acest prilej este foarte oportun. Atunci când vorbim despre cercetare și mobilitate, cred că două elemente sunt foarte importante. În primul rând, e urgent să creăm o piață unică a cercetătorilor. Pentru asta trebuie să definim și să implementăm un model unic de cursus universitar. În al doilea rând, trebuie să arătăm cât este de important să avem un sistem integrat de informare în legătură cu ofertele de cursuri, de locuri de muncă, de stagii la nivel european. Dumneavoastră, în acest raport, um, ați um, arătat exact care sunt problemele, sunt de acord cu dumneavoastră, spuneți că suntem prea înceți, spuneți care sunt problemele, însă uh, sunt de acord și cu unul dintre antevorbitorii mei care a spus că nouă tuturor ne lipsesc idei practice. Nu voi, respecta, nu voi repeta ce au spus colegii, mă raliez spuselor lor, însă aș avea doar câteva comentarii privind concluziile. La un moment dat, în concluzii, dumneavoastră afirmați că problemele de egalitate între sexe sunt mai puțin importante decât se credea inițial. Aș vrea ca dumneavoastră să lămuriți mai mult aceste cuvinte și aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Tot în concluzii, dumneavoastră spuneți că pentru a înlesni mobilitatea e nevoie de o schimbare de mentalitate pentru a renunța la ideile preconcepute naționale. Dumneavoastră spuneți că o carieră cu mari perspective și mobilitatea sunt uh, um, motoarele schimbării, însă pe de altă parte vorbiți despre dezvoltarea de instrumente, lucru pe care l-ați și explicat, instrumente care să înleznească întoarcerea în țara de origine a cercetătorilor pentru a evita exodul creierelor. Suntem în Uniunea Europeană. Putem vorbi de un exod al creierilor, într-adevăr? Deci dacă într-adevăr vrem să schimbăm mentalitatea și vrem să creăm acest spațiu autentic de cercetare, eu cred că ar trebui să ne schimbăm uh, mentalitatea, să ne axăm pe calitate, să avem niște, un cursus, o carieră cu perspective și să nu încurajăm atât, uh, atât de mult această idee a întoarcerii cercetătorilor în țările de origine. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Gerec. <clears throat> Uh, foarte mult, președinte. Când vorbim despre mobilitate, cred că trebuie să facem o distinție între mobilitatea uh, determinată de motive științifice și fuga creierelor. Fuga creierelor e un fel de externalizare și delocalizare și cu siguranță suntem împotriva acestui fenomen excesiv. Pentru că dacă în cadrul Uniunii Europene asistăm la o fugă a creierilor prea mare, acest fenomen va fi negativ și va slăbi centrele academice locale și centrele de cercetare. Așadar, eu cred că trebuie să facem o distinție foarte clară între mobilitatea sănătoasă și fuga creierelor. Și atunci când oamenii de știință veritabili decid să se mute, când trebuie ei să devină mobili? Atunci când au un obiectiv științific, nu doar economic. Nu de, decid să plece doar din motive economice. Deci un obiectiv științific este foarte important. Ei uh, caută modalități de dezvoltare științifică. Dacă toate centrele academice științifice ar fi identice, atunci mobilitatea n-ar avea sens. Uh, pentru că atunci când decizi să îți schimbi domiciliul profesional, ca să spunem așa, cauți un loc în care te poți dezvolta mai bine și în care poți lucra mai bine. Și cred că doar uh, centre bine specializate, cu structuri de susținere adecvate, numai astfel de centre pot uh, stimula mobilitatea adecvată. Deci mobilitate uh, doar de dragul mobilității n-are niciun rost și nu folosește nimănui. Pentru că știm că acum uh, nici nu mai avem nevoie să călătorim atât de mult, putem folosi mijloacele electronice de comunicare. Deci, pentru mine, mobilitatea ar trebui să fie acompaniată de o specializare profundă și, din păcate, foarte scumpă a centrelor științifice. Numai așa vom putea obține beneficii majore pentru comunitatea științifică în întregul ei. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Matias, doamna Matias, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, și invitatului nostru pentru prezentarea sa. Nu vreau să repet tot ce s-a spus, mi s-a părut că au fost foarte multe afirmații interesante, dar vreau să mă refer din nou la diferențele între statele membre în ce privește mobilitatea. Aceste diferențe le reflectă pe cele din nivelul investițiilor ca pondere din PIB făcute de fiecare țară în domeniul științific și în ciuda tuturor declarațiilor de intenție, realitatea este că lucrurile stau foarte diferit Există o mare variație uh, în ce privește contractele de lucru și relațiile de lucru, care uneori sunt foarte precare. Și aici ar trebui să discutăm mai în detaliu despre acest subiect. Și ar trebui să discutăm mai în detaliu fără să minimalizăm evident importanța mobilității, dar există pericolul să exacerbăm și mai mult disparitățile din interiorul Uniunii Europene pe acest uh, domeniu, vorbind atât de mult despre el la modul general. Există la fel inegalități foarte mari uh, la nivel global. S-a tot vorbit despre fuga creierelor în această dimineață. Eu sunt uh, preocupată de cerințele de acces diferite Uh, în Uniunea Europeană pentru oameni care vin din uh, țări terțe și care vor să lucreze în cercetare față de cei care vor să lucreze în alte domenii. Eu nu cred că ar trebui să uh, facem nimic, să luăm măsuri care să crească și mai mult disparitățile dintre Uniune și țările terțe. Și în fine, la, în legătură cu același subiect, avem nevoie de un cadru de cercetare care să aibă o structură practică menită să faciliteze mobilitatea. Și aici vorbim de contractele de angajare, așa cum contractele de muncă, așa cum știe toată lumea care cunoaște cât de cât centrele de cercetare, valorile fiecărui stat membru sunt întipărite asupra centrului de cercetare din țara respectivă și dacă o persoană vine dintr-o altă țară, atunci poate valorile și modalitățile de lucru și nivelul de salarizare poate să fie foarte diferit și asta nu e în regulă. Deci ne confruntăm cu multe provocări. Cred că trebuie să întărim, pe de altă parte, cercetarea și să promovăm mobilitatea, dar avem nevoie și de condițiile materiale pentru a face acest lucru și numai după aceea numai așa poate Uniunea Europeană să aibă o politică potrivită care să, se, uh, să fie în armonie cu Carta Europeană și care ar putea fi mai bine implementată în ideea de a ne concentra pe reducerea disparităților și inegalităților în prevederile contractuale și în condițiile efective de lucru. Asta ar fi calea de urmat. Și în fine, am un comentariu se face o confuzie între mobilitate și migrație foarte des. Evident, sunt două lucruri diferite și pot fi fenomene pe termen lung sau pe termen scurt. Însă uneori această chestiune este folosită ca o scuză pentru a păstra în domeniul de cercetare contracte de muncă foarte precare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Balșo acum. Európai parlamenti képviselő vagyok. Sokat hallottam a... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt membru al acestui parlament de câteva luni și în aceste luni am auzit adesea expresia societatea bazată pe cunoaștere. În orașul meu natal din Ungaria, noi vorbim foarte mult despre acest lucru și uh, uneori termenul pare să, n-aibă niciun, să nu aibă niciun sens, atât de des e folosit. Și acum uh, am uh, asistat la o prezentare referitoare la mobilitatea cercetătorilor și cred că mobilitatea poate fi, raportul acesta pe mobilitate poate fi o contribuție la societatea bazată pe cunoaștere, pentru că ne arată ce bariere există ce bariere există în calitatea mobilității. În ce privește mobilitatea externă, Ungaria, Bulgaria, Austria, țări de aceste dimensiuni uh, au uh, un nivel destul de scăzut în ce privește mobilitatea externă și sunt, țin, să fi, țin să fiu de acord cu raportorul. Uneori nu ajută, nu e suficient dacă Uniunea susține statul respectiv. Trebuie să mai facă și statul respectiv niște eforturi în ce privește instituțiile de cercetare și, de, și instituțiile academice Personalul uh, care predă în aceste academii uh, se așteaptă de la el să-și creeze, să-și creeze uh, o carieră publicând și făcând cercetare, dar ca să faci acest lucru trebuie să petreci măcar un an de zile în străinătate și în Ungaria. E foarte greu pentru cercetători, profesori, lectori la universitate să facă acest lucru și nu doar din cauza recesiunii, ci pentru că universitățile în ultimii 10 ani au primit din ce în ce mai puțină susținere financiară din partea statului, iar tinerii lectori, tinerii uh, conferențiari, chiar dacă a, ar putea să, să petreacă un an sau un an și jumătate în afara țării, uh, Uh, nu își permit uh, acest lucru. De exemplu, ca parte a programului Tempus, eu aș fi putut să petrec trei luni în străinătate, dar n-am putut folosi această oportunitate pentru că s-a făcut presiune asupra mea și a trebuit să refuz această oportunitate. Guvernele vorbesc tot timpul despre societăți bazate pe cunoaștere, dar avem nevoie de mai mulți bani și investitorii au nevoie de mai multă finanțare. Președintele, mulțumesc doamna Ebner. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea făcută de invitatul nostru. Aș vrea să spun că v-ați referit la o problemă extrem de importantă legată de viitorul Europei. În prezent, avem uh, universități foarte bune, cercetători, tineri cercetători fantastici, dar nu există niciun centru științific care să concentreze toți acești cercetători într-un singur loc pentru ca ei să poată lucra la un nivel într-adevăr global. Atât de mulți oameni uh, de știință din Statele Unite câștigă premiul Nobel uh, Cred că toți vin uh, din uh, zona Silicon Valley, deși ei provin din, din punct de vedere etnic din toate țările lumii. Dar ei operează acolo în Statele Unite. Cred că ar trebui să creăm ceva similar cu Silicon Valley aici în Europa, pentru cercetătorii noștri, pentru ca ei să aibă condiții de lucru mai bune, ca să împiedicăm să mai plece în Statele Unite ca să-și facă o carieră, pentru că Acum, multe, mulți oameni care lucrează în știință au probleme și multe instituții abia reușesc să-și plătească chiria și chel costurile de întreținere și nu mai au bani să mai financeze și cercetări prioritare. Aici putem interveni noi și acum trebuie să ne concentrăm, așa cum a spus uh, domnul Gerg, uh, și să ne concentrăm pe tinerii cercetători, să investim în aceste zone care sunt foarte importante pentru noi și pentru viitorul Uniunii Europene. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru că a ridicat această idee a creării unui centru de excelență undeva în Europa, centru care să devină un magnet pentru tinerii cercetători și forța conducătoare a cercetării europene, care va preveni fuga creierelor, îi va descuraja pe tinerii cercetători să plece numai pentru că în altă parte au condiții mai bune de lucru și posibilități mai bune materiale cât și de dezvoltare profesională. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh aveți foarte multe întrebări la care va trebui să răspundeți, domnule Diamata. Dacă e în regulă. Da, o să încerc să fiu foarte succint. S-au ridicat foarte multe probleme. Voi încerca să comentez, să le comentez la pachet. Una dintre problemele cheie legat de fuga, legată de fuga, este fuga creierelor și uh, ideea aici este că mobilitatea nu e o chestiune individuală izolată, e o chestiune care are legătură foarte mult cu posibilitățile de dezvoltare a carierei, în special pentru tineri. Uh, ei nu gândesc pe termen scurt, ci se gândesc cum își pot construi cariere de succes în uh, universități, uh, centre de cercetare sau, de ce nu, în sectorul privat. Și asta este uh, Diferența între Europa și Statele Unite. Statele Unite sunt o parte bune. Asta ne duce la următoarea problemă. În ce privește resurse, cercetare, infrastructura de cercetare și sistemul de cercetare din diferitele țări, evident există mari diferențe de la țară la țară și asta este o mare problemă. Uh, unele țări nu sunt capabile să atragă tineri cercetători nu din cauza problemelor de limbă sau de alt gen, ci pur și simplu pentru că e imposibil să le ofere uh, oportunități de dezvoltare. Așadar, una dintre problemele cheie uh, când se discută de mobilitate este nevoia de a crește nivelul general al uh, centrelor științifice din țările membre. Deci e vorba de nivelul de performanță științifică în general. Nu pot răspunde realmente la toate lucrurile, la toate întrebările și comentariile, însă când vine vorba de soluții practice, există destule soluții practice în diverse țări. nu m-am referit la ce se face efectiv în statele membre, dar există destule măsuri și cred că un studiu asupra celor mai bune practici ar trebui făcut și Asta are legătură cu rolul de coordonator pe care l-ar putea juca Uniunea. Uniunea poate să facă acest lucru pentru că are posibilitatea de a lua inițiative, de a monitoriza situația uh, la modul general în toate țările membre, uh, poate construi un parteneriat între diferitele țări, deci astfel încât toată lumea să poată uh, progresa și prin uh, inițiativele Uniunii Europene, bunele practici pot fi uh, răspândite, diseminate în toate țările membre. Așadar, coordonarea e un lucru foarte important. Nu susțin foarte puternic ideea că am avea nevoie de noi reglementări de legislație nouă în acest moment, dar cred că ar trebui ca inițiativele existente uh, și bunele practici din uh, statele membre să fie folosite la potențialul lor real. Președintele, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile uh, date. Am uitat uh, reprezentantul Comisiei. Dorește reprezentantul Comisiei să ia rapid cuvântul domnul Massimo Sapieri. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Da, în numele Comisiei aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru această inițiativă. Comisia salută raportul și principalele sale concluzii și uh, descoperiri. Vreau să mă refer la câteva elemente cheie. În primul rând, uh, recunoaștem cu ușurință o puternică convergență între procesele și activitățile curente la nivel uh, comunitar și uh, cele din statele membre și rezultatele raportului. De exemplu, parteneriatul pentru cercetători este uh, una dintre cele mai importante inițiative luate anul trecut și în ce privește implementarea putem spune că statele membre sunt angajate să execute această implementare prin intermediul unor programe naționale și sperăm așadar că în lunile următoare, săptămânile și lunile următoare, majoritatea acestor planuri naționale vor fi adoptate. În al doilea rând, problema asigurărilor sociale și a drepturilor suplimentare de pensii. Este o problemă importantă, am colaborat intens cu statele membre și cu actorii implicați și doresc doar să vă reamintesc că în 2008-2009 Poate vă amintiți că ministrul spaniol al uh, cercetării a uh, anunțat interesul țării sale pentru a organiza un uh, pentru a avea o inițiativă care să dea un impuls puternic acestei chestiuni și sperăm că acest lucru se va întâmpla. Apoi, mulțumim raportorului pentru evaluarea pozitivă a inițiativelor Comisiei și vreau să menționez una singură, Cartea Europeană pentru Cercetători, asta este piatra unghiulară a multor activități și vreau să vă atrag atenția asupra mecanismului lansat de Comisie acum câteva luni în legătură cu strategiile de resurse umane pentru cercetători. Pe website-ul nostru puteți găsi toate informațiile în legătură cu acesta. Deci aceasta este modalitatea noastră de a implementa carta și de a ne aplica de a ne asigura că se iau măsuri concrete în viața instituțională, că se, uh, acțiunile uh, se materializează. În fine, suntem foarte angajați față de colectarea de date statistice și se fac multe activități și aș încheia spunând că suntem nerăbdători să avem uh, viitoare ocazii de a ne întâlni și de a face schimb de opinii și de a ne compara agendele. Președintele, mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi așadar. Dar să nu uităm și atrag atenția secretariatului că va trebui să ne concentrăm din nou asupra acestor chestiuni de cercetare. Punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi se referă la produse medicinale, farmacovigilența produselor medicinale. Avem dezbatere comună pe aceasta. Raportor este Michel Rivazi. Sper că am pronunțat corect numele, spune președintele. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul asupra acestei modificări de directivă uh, este foarte potrivit, vine la momentul potrivit, pentru că dacă ne uităm uh, ce se întâmplă cu medicamentele și cu efectele lor secundare, este foarte important să întărim farmacovigilența pentru a proteja cetățenii. Uh, e cu atât mai actuală această inițiativă dacă ne gândim la gripa H1N1, pentru că Uh, vorbim de un medicament care a fost autorizat abia acum uh, două luni, deci uh, suntem într-o situație de urgență oarecum și trebuie să avem în acest caz un sistem de supraveghere foarte eficace. Putem cita în ultimii ani un, o serie întreagă de medicamente care au uh, cauzat probleme, de exemplu un, alt, un medicament care a creat uh, accidente vasculare sau paroxetina, care este un antidepresiv, sau Prozacul, care a crescut rata sinuciderilor, Ziprexa, care a crescut cazurile de diabet și de probleme metabolice. În același timp, și aici citez Comisia, uh, costurile uh, vindecării efectelor secundare sunt mari și negative pentru comunitate. Uh, se poate spune că se adaugă 5% la costurile de ospitalizare și costuri legate de deces. Noua propunere a Comisiei prezintă anumite uh, progrese, notabile mai ales față de cele din 2008, uh, dar rămân în continuare, propunerea aceasta rămâne în continuare insuficientă pentru a întări realmente farmacovigilența în Europa. Trebuie să știm că o autorizare de uh, comercializare pe piața unui medicament vine numai după foarte numeroase studii clinice pe eșantioane numeroase uh, și uh, tot, uh, tot acest proces implică supraveghere și foarte multe informații referitor la efectele medicamentului. Totuși, pare important să reluăm uh, uh, o serie întreagă de părți ale acestei directive pentru a îmbunătăți prevederile ei. Părțile din directivă care pun probleme sunt cele care se referă la uh, managementul riscului. Pentru că dacă se îmbunătățește dacă se crește uh, această, uh, această, uh, această parte, atunci crește numărul de medicamente scoase pe piață. Vă explic. Un uh, medicament trebuie evaluat uh, pe piață, înainte de punerea pe piață și este rolul farmacovigilenței să identifice consecințele negative pentru a limita pagubele uh, în uh, rândurile populației. Propunerea Comisiei uh, prevede uh, crearea unor planuri de gestiune a riscului, mai ales în cadrul preocupării legate de evoluția defavorabilă a raportului cost-beneficii, risc-beneficii a unui medicament autorizat și care să fie proporțional cu riscul. Experiența arată că planurile de gestiune a riscului au adesea o tendință de a fi utilizate pentru a asigura publicul atunci când uh, este pus pe piață în mod prematur un medicament cu evaluări insuficiente. Și v-ați citi uh, unele exemple. Rimonaba, Champix, cazuri în care s-a dat foarte rapid autorizația. Un al doilea aspect care pune probleme și, după părerea mea, trebuie evaluat este încep, sfârșitul obligativității de acțiune de farmacovigilență, care practic reduce aceste organizații la statutul de prestator de servicii al companiilor farmaceutice. Deci dacă eliminăm finanțarea publică, aici se ajunge. În al treilea element este întărirea primirii, analizei și interpretării datelor. Aici avem o problemă majoră pentru că se consideră că responsabilizarea firmelor de medicamente, dându-le competența să primească, să analizeze și să interpreteze datele, nu pune probleme. Ori aici suntem într-un plin conflict de interese. Este sigur că dacă veți cere unui laborator farmaceutic să facă analiza și interpretarea datelor pe un medicament care a fost fabricat tocmai de această companie, atunci ei vor prefera să-și apere interesul lor economic decât să apere interesul general sanitar. În al patrulea rând, formalizarea unui comitet european consultativ pentru gestiunea riscului, fără autoritate și nici autonomie. Și aici putem să ne întrebăm de ce să se creeze o astfel de structură dacă nu este autonomă și dacă are doar un caracter consultativ. Noi mai degrabă am fi favorabili unui comitet european de farmacovigilență care să fie un organ de cooperare între sistemele naționale de farmacovigilență și care să fie, din punct de vedere intelectual și ierarhic, unei instituții care dă autorizație și care, pentru că dacă cineva a dat o autorizație de punere pe piață și face parte din acest comitet, uh, e iarăși într-o situație uh, de conflict de interese. În, al, în cincilea rând, organizarea distribuției de date de farmacovigilență stocate într-o mega bază electronică care se numește ultravigilentă, vigilență și care pune probleme pentru că această bază nu va fi accesibilă decât autorităților sanitare competente. Și atunci, cine sunt aceste autorități și de ce această mare bază de date nu va fi accesibilă experților independenți care ar putea face o evaluare a efectelor secundare pentru unele medicamente. Știu că la nivelul Europei suntem foarte sensibili în ce privește transparență și aici nu există deloc transparență uh, și nu toată lumea are acces la această bază de date care ar dori eventual să, care ar putea eventual fi utile din punct de vedere al farmacovigilenței. După aceea, nevoia de a expertizei independente. Există această expertiză în unele țări, există sisteme de farmacovigilență publică și cred că Comisia nu insistă suficient uh, pe ideea de a le încuraja. În fine, se menține opacitatea în ce privește datele de farmacovigilență, în măsura în care nu va exista acces la raportul periodic actualizat de securitate, așa numitul PSUR, cu pretextul confidențialității comerciale. Acum, în acest caz și în domeniul farmacovigilenței, cred că este foarte important să ai acces la aceste rapoarte ca și la rapoartele de evaluare și, uh, din punctul meu de vedere, e uh, obligatoriu ca acestea să fie făcute publice. În concluzie, grupul nostru crede că trebuie întărite criteriile care să permită uh, o, uh, un sistem de farmacovigilență mai sigur. Și să nu uităm că în autorizațiile de uh, comercializare există un criteriu care spune că exigența ca un medicament să uh, Uh, aducă o contribuție nouă din punct de vedere terapeutic, fără să expună la efecte secundare riscante. Deci dacă nu există valoare adăugată a acestui medicament, atunci de ce să dai uh, aprobarea de uh, comercializare, uh, mai ales dacă există și pericolul unor efecte secundare foarte importante. După aceea, evaluarea trebuie să fie independentă de firme, în primul rând din punct de vedere intelectual și financiar, și să fie foarte sensibilă față de gestiunea strictă a conflictelor de interese Vă vorbesc despre acest, uh, de acești experți care ar face parte în principal din Comitetul European. Apoi, întărirea transparenței față de pacient, în măsura în care trebuie să ajutăm să uh, înțeleagă mai bine uh, efectele secundare pe nota de utilizare a medicamentelor sau să li se spună, atenție, acest medicament nu a respectat toate criteriile protocolului de dezvoltare care durează un număr de ani, a fost așadar pus pe piață mai repede și pacientul să fie avertizat. A spune că există multe amendamente de făcut, așadar, la această propunere și cred că există o oportunitate foarte bună de a ameliora această directivă. Este absolut necesar să o facem pentru că ea nu răspunde uh, cerinței sociale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, spune președintele, am uitat să aprind microfonul. Primul orator este domnul raportor din umbră, domnul Corera de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu este de acord cu o mare parte din concluziile domnului raportor. Pentru că suntem de părere că progresul introdus de către aceste, această legislație este semnificativ, însă trebuie să facem mai mult. Trebuie să privim acest uh, ciclu al riscurilor și costul acestuia. Cine plătește prețul, uh, fie consumatorul, fie statul membru, fie producătorul. Majoritatea costurilor, riscurilor nedetectate uh, a căzut, uh, a fost acoperit în trecut de către consumator. Producătorul suferă mai târziu ca urmare a procedurilor penale împotriva sa rezultatul cărora este, bineînțeles, întotdeauna impredictibil. Trebuie să facem pe cât de mult putem pentru a avea un nivel cât mai mare de prevenție. Sistemul de gestionare a riscului propus este util atâta timp cât acordă informații în legătură cu aceste riscuri. Deci prezint, reprezintă un anume factor de descurajare, însă un anumit uh, risc rămâne. Sistemul simplifică informația uh, furnizată, ceea ce este un avantaj clar. Însă, în mod sigur, agenții, obligația agenției de reglementare să rămână la zi cu informația științifică și să o actualizeze este un pas pozitiv, însă Uh, un, o simplă urmare a acestei informații nu este suficientă. Este uh, trebuie să se examineze pe cel care deține autorizația. De asemenea, uh, de obicei, medicamentele cu risc scăzut nu necesită analize atât de extinse ca și medicamentele cu risc înalt, însă în practică acest lucru va fi foarte dificil, nu va fi ușor să identificăm eh, nivelul exact al riscului. Raportorul a eh, dat două exemple, Beops sau Prozac. Acestea ar, ar fi considerate cu risc înalt sau scăzut. Probabil unul dintre aceste medicamente nu, va fi, nu ar fi văzut ca medicament cu risc înalt. Există așadar câteva probleme care mai trebuie rezolvate. În mod clar, simplificarea și concentrarea unui sistem este bună, însă o singură, un singur sistem de autorizare de piață și în cazul a, în care există același ingredient activ, mi se pare un lucru foarte important pentru a descuraja Uh, pe unii să acuze companiile producătoare. Dacă există a, a, același principiu activ, atunci o autorizație pe piață sau deținătorul unei autorizații de punere pe piață poate să fie poate să știe că produsele companiei sale respectă acest, acești termeni. Ultima mea idee este că trebuie să uh, avem o abordare pozitivă. Un sistem de vigilență funcționează pentru medicamentele uh, care trebuie prescrise de către medic și acest sistem trebuie să fie suficient de puternic pentru a elimina cazuri cum ar fi cele despre care am vorbit. De asemenea, trebuie să mai examinăm problema sistemului de informare în legătură cu riscul și ce surse se folosesc pentru aceste informații. Propunerea recomandă ca acea sursă de informații să fie uh, informații în Uh, notița de utilizare a medicamentului în legătură cu anumite efecte secundare, însă mă întreb dacă acest lucru este suficient. Cred că mai trebuie făcut ceva pentru a ne asigura că toate cazurile posibile sunt examinate și să se găsească alte surse de informare pentru acest proces public de reglementare a riscului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Balcio. Szakkifejezéssel, hogy farmakovigilancia... Vă mulțumesc. Trebuie să spun că farmacovigilența este un termen complet nou pentru mine. Este prima dată în viața mea când îl întâlnesc în acest raport. Bineînțeles că cunoșteam efectele secundare ale medicamentelor, însă este prima dată când văd acest termen. Vreau să pun o întrebare. Michel Rivas a ridicat deja întrebarea pe care vreau să o pun eu. A vorbit de primejdile acestor medicamente. Trebuie să ne preocupe următorul lucru. Va exista un uh, comitet de, consultativ în legătură cu farmacovigilența și este important ca acestea să aibă un rol uh, bun. Însă de ce suntem noi responsabili cu acest raport? Pentru că, de fapt, ar fi trebuit să ajungă la Comisia Envi. Este vorba despre sănătate, mediu și uh, despre industrie. Industria medicamentelor este cea mai mare după industria armelor. Pacienții bolnavi sunt foarte vulnerabili cum poate acest comitet consultativ să își menține independența? Dacă există atât de mult lobby care se face, companiile producătoare de medicamente au foarte multe activități de lobby așa încât cum poate acest comitet consultativ să rămână independent? Cum putem garanta acest lucru? Acest lucru mi se pare foarte important și mi se pare o chestiune cheie. Aș fi de asemenea de acord că dacă se va face o bază de date, de ce ar fi un acces restrâns la această bază de date? De ce uh, cercetătorii independenți sau uh, oamenii de știință nu vor avea acces la această bază de date? Pentru că mi se pare un, și acesta un lucru important. Întrebarea? întrebați cine este responsabil. Noi putem să dăm doar un aviz. Envi este comisia de fond. Noi dăm doar un aviz. De aceea trebuie să dezbatem acest lucru aici și avem această dezbatere. Acum îi dau cuvântul reprezentantului comisiei, doamna Irina Sanchez. Thank you. Good afternoon. Vă mulțumesc. Bună ziua. Într-adevăr, cu acest propunere, ceea ce încercăm să facem este să îmbunătățim sistemul de farmacovigilență. Nu trebuie să creăm panică în legătură cu trecutul când uh, am făcut propunerea în legătură cu îmbunătățirea sistemului, însă mi se pare că sistemul poate fi îmbunătățit foarte mult și putem utiliza resursele într-o rețea de autorități în care ne concentrăm pe probleme importante și acest lucru încercăm să-l facem aici. Aș dori să mă refer la câteva dintre comentariile care au fost făcute pentru a explica intenția propunerii noastre. Noi intenționăm să îmbunătățim supravegherea după punerea pe piața medicamentelor, însă în mod clar nu, și spun doamnei Rivasi, nu uh, cu uh, nu prin faptul că relaxăm cerințele în domeniul autorizărilor de piață. Nu schimbăm regulile pe autorizarea de piață și nu extindem situațiile excepționale în care acordăm autorizări de piață înainte să se facă o cercetare clinică și medicală. Aceste situații sunt foarte limitate în legislația noastră, cum ar fi, de exemplu, vaccinurile pentru epidemiile de gripă. Nu încercăm să facem acest lucru, însă faptul că medicamentele autorizate uh, ca un, în urmare unui, uh, unei evaluări de risc uh, complete, acest lucru nu înseamnă că aceste medicamente de pe piață sunt lipsite de orice risc. Unele efecte secundare pot fi detectate doar după ce aceste medicamente sunt folosite de o, un număr mult mai mare de persoane decât cele uh, care participă în studiile clinice. Uh, aceste medicamente sunt evaluate și în performanța lor în reală. Și acest lucru trebuie să fie clarificat în text. Putem să discutăm cu dumneavoastră pe acest punct. În legătură cu independența, această problemă a fost ridicată în mai multe feluri. Cum ne asigurăm de independență? Legislația actuală spune că farmacovigilența trebuie să fie finanțată prin resurse publice, ceea ce a dus la situația în care majoritatea autorităților competente pot să investească mult mai mult în, pre, în faza prepunere de piață decât în uh, faza post-comercializare. Atunci când acordăm servicii industriei, uh, aceste fonduri sunt întotdeauna sub controlul autorităților publice, ceea ce uh, asigură independența lor. S-a pus și o întrebare în legătură cu independența Comitetului față de industrie și autoritățile publice. Există deja multe asemenea comitete care operează în Uniunea Europeană și, în mod tradițional, acestea au fost compuse din experți din autoritățile competente naționale. Avem un, sistem, avem un sistem destul de bun în ceea ce privește independența de industrie și în ciuda faptului, asta în ciuda faptului că Uh, avem de-a face cu o industrie foarte puternică. Cu toate acestea, în propunerea actuală sugerăm o compunere puțin mai diferită a acestui comitet, ceea ce se leagă de comentariile doamnei Rivasi, pentru că nu propunem ca acest comitet să aibă un reprezentant din fiecare stat membru, după cum uh, aveau comitetele anterioare. Propunem un comitet de experți unde să putem folosi nu doar resursele statelor membre, ci și să folosim experți externi. De aceea am folosit uh, experți numiți de către comisie în urma unei cereri de oferte. De asemenea, în legătură cu transparența, am încercat foarte mult să susținem transparența în această propunere prin portaluri pe internet, publicarea unor evaluări de siguranță și de transparență și transparența este un obiectiv uh, principal al acestei propuneri. Cu toate acestea, atunci când vorbim despre baza de date, trebuie să ținem cont că aceste baze de date conțin toate rapoartele în legătură cu uh, reacții adverse pentru toate produsele de pe piață. Aici nu este vorba de protejarea confidențialitatea uh, datelor comerciale, ci de protecția datelor personale. De aceea vom, va exista un acces limitat pentru public pentru a proteja anonimitatea uh, pacienților care au raportat uh, reacții adverse. Acest lucru nu ține de transparență. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, lucrurile sunt clare așadar. Am acoperit punctele 5 și 6, urmează punctele 7 și 8, informațiile referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Este o propunere care necesită o dezbatere comună. Raportor este domnul Ceații Marcachis. Îi dau cuvântul acum. Suntem încă aici, la, în joi după masă, așa încât voi fi foarte succint. Aceste puncte 7 și 8 sunt uh, legate între ele. Se vorbește aici despre un cod uh, european, informarea pacienților în legătură cu uh, produse farmaceutice și 8 privește la un regulament în legătură cu evaluarea și verificarea informațiilor. Este un subiect controversat și din punct de vedere politic foarte delicat. Este o problemă foarte importantă și nu ține doar de publicitate, ține de informare. Uh, despre informarea consumatorilor cu suficiente informații în legătură cu bolile și medicamentele pe care le folosesc și uh, ține de drepturile pacienților. Acest proiect nu a reușit să treacă de Parlament în 2003. Sper că nu se va mai întâmpla acest lucru și de asemenea vreau să vă spun că președinția suedeză în Consiliul de Mediu a spus că uh, modelul suedez este un model nu au vrut să nu au vrut să-l considere un model de bază. Consumatorii au un alt, un interes din ce în ce mai crescut uh, în medicamentele pe care le iau și vreau să se, vor să se simtă în control Însă, bineînțeles că nu pot face și pot să facă acest lucru doar dacă primesc informații în mod independent și nu trebuie să se bazeze pe doctori. Pacienții care uh, examinează lucrurile pe termen lung pot să uh, ducă la uh, reducerea tratamentelor pe termen lung prin reducerea costurilor. Însă acest lucru funcționează doar atunci când pacientul uh, primește informații obiective și ușor de înțeles, informații factuale în legătură cu medicamentul respectiv, care să nu conțină informații publicitare. Avem așadar un mecanism prin care pacientul primește informația doar dacă are o anumită boală, însă există anumite mecanisme propuse aici așa încât să se poată acorda diverse tipuri de informații pacienților și cetățenilor. Cum se transmite această informație pacienților? Până acum, Sistemul utilizat a fost o broșură, o broșură în interiorul pachetului de medicamente. Uh, este vorba de notița de utilizare pe care pacienții o citesc și uh, se sperie și uneori decid că nu uh, mai iau Uh, medicamentul respectiv. Este vorba de o uh, uh, foiță de informare care este scrisă de juriști, pentru juriști și este foarte greu de înțeles. Uh, de asemenea, nu se poate folosi internetul. Mulți pacienți intră pe internet și caută informații, însă acest lucru nu este corect. Este o situație dezechilibrată pentru că majoritatea datelor uh, în legătură cu medicamentele sunt în limba engleză. Așa încât dacă vii din Letonia, de exemplu, și nu uh, um, vorbește engleza, nu vei avea același acces la informații. Și apare și problema informațiilor distorsionate și false de pe internet, care provin din Statele Unite, unde um, producătorii de medicamente sau companiile publicitare uh, publică informații care arată ca și cum ar fi obiective. Există tot felul de site-uri pe internet unde uh, apar informații, însă noi trebuie să avem o sursă obiectivă. Uh, de asemenea, care este rolul uh, doctorului? Hmm. În medie, o consultație uh, durează cam 15 minute este destul de scurt timp, așa încât din ce în ce mai mult pacienții încearcă să se ajute singuri și să-și caute singuri sursele de informare. Așadar, este foarte clar că responsabilitatea finală trebuie să fie a doctorului. Doctorul are rolul central aici, însă pacienții trebuie să fie implicați mai mult. Așadar, Ceea ce salutăm în acest document și acest lucru va fi inclus în uh, sugestia noastră pentru Comisia Envy, va fi uh, un fel de super notiță de utilizare care să fie lizibilă și ușor de înțeles. În Germania, acest lucru este cer obligatoriu prin lege însă bineînțeles că um, o lege nu înseamnă că în final chiar ai un document lizibil și care se poate fi ușor înțeles. Trebuie să ne asigurăm că informațiile corecte sunt puse la dispoziția pacientului și că aceste informații pot fi înțelese, înțelese ușor. Nu este vorba doar despre publicitate. Publicitatea este, sau marketingul este exclus din actuala discuție. Există un nivel la nivel, grup la nivel înalt în legătură cu produsele farmaceutice și acest forum are 12 criterii de calitate care au fost uh, uh, elaborate timp de 3 ani și care ar trebui să faciliteze acest proces. Aș ruga uh, colegii mei să nu asculte ceea ce spune industria farmaceutică să reziste la sugestiile Asociației Industriei Farmaceutice, care încearcă să ne convingă să nu facem aceste lucruri. Mai există de asemenea și cei care fac asigurări medicale și care spun că pacienții ar trebui să respingă aceste măsuri, însă pe aceștia îi sperie costurile mai mari, însă un cetățean mai bine informat nu se va mai îmbolnăvi atât de ușor, ceea ce va reduce costurile pe termen lung. Informația trebuie să acopere o listă de 400 de produse, uh, produse înregistrate de către EMEA și verificate de către EMEA, Nu mi se pare că acest număr este suficient. Lista trebuie să fie extinsă. Mai există și problema aprobării la nivel național a acestor medicamente și trebuie să existe o anumită posibilitate de aprobare. Nu există întotdeauna controle exante în anumite state din cauza prevederilor constituționale, de exemplu în Suedia, și există și anumite excepții. După aceea, verificarea ex post a informației este mai bună pentru că nu este atât de birocratică. Cu toate acestea, dacă se încalcă aceste prevederi, trebuie să uh, existe și o pedeapsă corespunzător de mare. În Suedia există o pedeapsă foarte redusă și propunerea comisiei trebuie să fie mult mai mare. Uh, am făcut anumite îmbunătățiri la uh, propunerea comisiei, trebuie să avem pedepse mai stricte și mai mult trebuie să avem o armonizare a definiției uh, așa numitor publicații legate de sănătate. E clar că dacă citești articole informative în ziar sau, sau în această notiță trebuie să fie un format unic pentru ca informația factuală să, fie, să poată fi distinsă de publicitate. Acum, în legătură cu procesul din Parlament, am avut o discuție cu raportorii din umbră și va avea loc o audiere organizată de către grupurile politice, nu de către comisie. Sper că sunteți de acord cu acest lucru, însă cred că, însă cred că este necesar să avem o asemenea audiere. Vă voi da programul acestei audieri pentru că acesta a fost uh, amânată. Comisia Mediu, care se ocupă cu acest uh, raport, nu, nu poate vota până în luna aprilie. Deci dezbaterea uh, va, în plenară va fi în luna mai. Din acest motiv, în 12 noiembrie, raportorul va face această propunere și în decembrie vom avea o dezbatere în comisie și în 9 decembrie acesta va fi termenul pentru depunerea amendamentelor. Însă vă rog să fiți precauți. Haideți să ne asigurăm că vom trimite avizul nostru Comisiei uh, de fond. Trebuie să uh, terminăm rapid, rapid cu acest uh, raport. Vă mulțumesc, domnule Hatzimarkakis. Am învățat foarte multe din prezentarea dumneavoastră. Am învățat mai ales, și permiteți-mi această notă ironică, am învățat că e important ca mama dumneavoastră să poată citi și înțelege informațiile din, de pe notița medicamentelor. Are cuvântul acum domnul Corea de Campus. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul e că și eu am învățat foarte multe din prezentarea făcută de domnul Markakis și imaginea mamei dumnealui e foarte grăitoare. vrea să-i mulțumesc în primul rând raportorului pentru informațiile pe care ni le-a transmis, însă aș vrea să vă spun că există un element care intră în contradicție cu ceea ce știam noi, și anume că președinția suedeză ar fi dispusă să emită o nouă poziție înainte de acest pachet, o nouă poziție cu privire la acest pachet. Din câte știu eu, președinția suedeză nu dorește o dezbatere pe marginea acestor două texte. Nu știu, poate că cineva din partea Comisiei sau a președinției suedeze ar putea să ne spună care este situația adevărată. După părerea mea, principala problemă vine din uh, confruntarea între informare și publicitate. Informarea se poate face în mod practic, se pot uh, pune la dispoziție informații, ceea ce poate fi bine, însă în practică nu întotdeauna informarea se face într-un mod uh, potrivit. De multe ori informațiile pot fi tergiversate, pot fi contaminate, de multe ori informațiile se dau în mod anonim. Primim, de exemplu, pe calculatoarele noastre informații de acest tip, Și dacă noi nu facem nimic, situația se va înrăutăți. E clar că putem îmbunătăți foarte multe lucruri cu privire la acest proiect. Eu cred că termenul de 60 de zile este potrivit pentru autoritățile de reglementare. Deci dacă nu există niciun inconvenient, pot fi aprobate medicamentele respective. Deci dacă nu există, nu se face recurs. Cred că în această privință va trebui să facem foarte multe. Și așa cum spunea și domnul raportor, e important să știm care sunt uh, practicile bune în domeniu. S-a prevăzut, uh, bineînțeles, să se organizeze o audiere cu acordul tuturor comisiilor care se ocupă de acest raport. Deci cu ocazia acelei audieri vom vedea care sunt uh, practicile pozitive în diferitele țări. Asta înseamnă însă că va trebui să prelungim termenele pe care le avem, termenul uh, pentru acest raport. Cu toții dorim să abordăm problema medicamentelor uh, eliberate pe bază de rețetă. Însă faptul că medicul prescrie rețeta nu înseamnă că numai medicul trebuie să primească informații în legătură cu medicamentul respectiv și cetățeanul să nu știe nimic. Deci e important ca cetățeanul de rând să poată primi informațiile într-un format uh, lizibil. Există multe rețineri în legătură cu această propunere legislativă și noi ne dăm seama că trebuie să profităm de această ocazie și că nu trebuie să respingem din start această propunere. Va trebui să lucrăm, va trebui să ne consolidăm puterea de reglementare. Știm că există o atitudine de respingere din partea autorităților de reglementare care vin cu argumente care unor nu se justifică, cum ar fi lipsa de resurse financiare. Sau de multe ori spun că vor exista creșteri de cheltuieli publice, alt argument este subsidiaritatea. Uh, pe scurt, noi suntem de acord cu raportorul, trebuie modificat calendarul, este o temă care trebuie examinată cu atenție, trebuie să ascultăm toate părerile existente, trebuie să aprofundăm foarte mult această propunere legislativă, însă trebuie de asemenea să fim obiectivi și să nu avem idei preconcepute și să nu fim părtinitori mai ales. Doamna Gutierrez. Mulțumesc, am ajuns târziu, deoarece această reuniune cu o temă atât de importantă a fost uh, pusă joi după amiaza la ultima oră. Deci pe viitor ar fi bine să fie altfel. Sunt de acord cu practic tot ceea ce a spus raportorul, însă și-a câteva lucruri. Îi cer comisiei să ne pună la dispoziție un studiu care să explice de ce există atât de multe persoane care ajung la urgențe din cauza faptului că au uh, înghițit medicamente greșite. Deci nu știu dacă e o problemă care vine din uh, partea industriei, poate că e vorba doar de a evita ingestia de medicamente, ingestia greșită de medicamente. În cazul bătrânilor, de exemplu, trebuie recomandat uh, modul în care se utilizează medicamentele, începând cu farmacia. Aș vrea să știu dacă există studii, se știe de ce acești oameni practic se intoxichează și ajung chiar să și moară. Amestecă de foarte multe ori medicamente și își provoacă moartea. Deci ar fi important ca asta să se includă în notița de informare. Eventualele reacții. Domnul Hați Marcachis vorbea despre mama dumnealui și eu aș putea să-i fiu mamă. Însă de multe ori nu înțeleg nici eu prospectul medicamentelor. Eu cred că ar trebui să existe o parte în aceste prospecte uh, câteva idei pentru persoanele care nu știu nimic despre medicamente. Să spunem, de exemplu, nu amestecați acest medicament cu respectivul medicament. De exemplu, dacă ai o greutate de 80 de kilograme, să se spună clar care este dozajul, că nu este același pentru o persoană de 50 de kilograme sau 40 de kilograme. Deci trebuie să fie niște informații simple cu litere îngroșate, nu prea multe informații simple și la obiect. În ceea ce privește publicitatea pe internet, ar trebui să obținem o etichetă de calitate care să oblige uh, firmele să pună aceleași informații pe internet, aceleași informații care apar și pe notița în scris. Astfel doar am putea controla informarea care se face. Aș mai avea o propunere medicamentele cu consum înalt ar trebui să includă niște programe cu numere de telefon care pot fi chemate, pot fi chemate de către pacienți pentru ca aceștia să obțină informații în legătură cu modul în care trebuie să ia medicamentele. Dacă farmaciile care dacă industria farmaceutică va recunoaște toate aceste lucruri și va recunoaște necesitatea de a pune în aplicare aceste măsuri, va fi foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Roy. Uneori eu mă întreb dacă tot ceea ce apare în prospect și, ce, și nu înțelegem noi a fost stabilit de noi aici de de multe ori, eh, cred că noi vine, venim cu măsurile astea și după aceea ne mirăm că nimeni nu înțelege. Are cuvântul acum doamna Irene Sanchez din partea comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succintă, deoarece domnul Hatzimarkakis a vorbit exact, a vorbit exact despre problemele existente și despre nevoia de a acționa, însă voi face referire la câteva comentarii făcute. Pe scurt, ce încercăm să facem cu această propunere? Vrem să creăm un cadru care să ne permită să furnizăm informații care sunt cerute în general de opinia publică, de pacienți, de consumatori. Însă, în același timp, vrem să menținem uh, interdicția care planează asupra publicității. Vrem să stabilim niște reguli clare în legătură cu ce fel de informații pot fi furnizate și cum. Există niște criterii de calitate, de exemplu. E o problemă care trebuie abordată, problemă cu care Parlamentul s-a confruntat deja și o problemă care nu a dispărut, deoarece opinia publică cere din ce în ce mai multe informații și în această privință există reguli comunitare clare. De aceea salut intervențiile făcute care recunosc importanța de a aborda această problemă, de a avea o dezbatere aprofundată, de a organiza o audiere, de exemplu. Câteva comentarii în legătură cu ceea ce s-a spus astăzi aici. În ceea ce privește lizibilitatea prospectului și a informațiilor pentru medicamente. În legislația noastră am stipulat exact ce trebuie să apară într-un prospect. Avem o listă foarte lungă de elemente în acest sens. Am introdus, de asemenea, și de altfel Parlamentul European a cerut acest lucru, am introdus niște prevederi privind lizibilitatea prospectelor. Așa cum a spus raportorul, nu doar nu ai un prospect lizibil dacă, doar dacă ai o stipulare în legislație în acest sens. Aș vrea să revin acum la comentariul doamnei Gutierrez Cortines. În propunerea de farmacovigilență, pe care am discutat-o cu câteva minute în urmă, am vorbit exact despre prevederea pe care o cere dumnea ei. O parte din prospect care să ofere informații cheie. Pentru anumite proiecte va fi, pentru anumite medicamente este o avertizare. Nu luați un avertisment, nu luați medicamentul uh, amestecat cu alte medicamente, de exemplu, sau se spune să nu iei medicamentul fără să fii mâncat. Însă aceste informații sunt informații absolut esențiale care trebuie să ajungă la pacient. În rest, încercăm să facem față unor probleme despre care ați vorbit, calitatea paginilor internet, informațiile găsite de pacient pe internet. Vrem să ne asigurăm că informațiile de pe internet sunt uh, de calitate, vrem o etichetă de calitate pentru site-uri, vrem ca informațiile să nu fie doar în limba engleză, de exemplu. Acestea sunt câteva din măsurile pe care încercăm să le punem în practică. Vreau să vă spun de asemenea că m-a bucurat uh, dezbaterea de astăzi și că așteptăm uh, să colaborăm. În ceea ce vorbește acum uh, poziția prezenției suedeze. Pentru ei, farmacovigilența și medicamentele falsificate, deci propunerile din aceste două domenii sunt prioritare. Discută despre aceste două teme, însă nu au uh, plănuit deocamdată să discute și despre informarea pacienților. Vă mulțumesc. Doamna Gutierrez, un lucru foarte important, dar foarte important pe care țin să-l adaug. Ce s-a întâmplat cu gripa aviară și cu gripa nouă? Publicitatea oarecum uh, ascunsă pentru Tamiflu, de exemplu. E ceva scandalos. Și guvernul ar trebui să fie avertizate. Domnul Ransfield a, trebuie să fie încântat, deoarece există firme farmaceutice care au a, dezvoltat un vaccin, l-au vândut guvernelor, acestea au cumpărat vaccinul respectiv, însă <laughs> acum se vede că vaccinurile respective nu sunt folosite. Deci eu cred că ar trebui să arătăm cu degetul cine e vinovat. De exemplu, domnul Ransfeld. Acest document nu are nimic de a face cu asta, însă noi suntem aici la Parlamentul European pentru a avea o abordare sistemică. Deci trebuie să existe același tratament cu pentru același tratament să existe aceeași rețetă și același prospect de ce în anumite țări există formatul, un format diferit pentru rețetă. De exemplu, în Spania e o mare dezbatere, un exemplu ca să, care e trist, însă ca să ne distrăm puțin. S-a autorizat pilula de-a doua zi recent și mi-a spus uh, un farmacist că vine, de exemplu, o doamnă și spune că vrea să cumpere o cutie cu pilule. Era o mamă care are două fete. Se pare că una din fete e cam nebunatică și sâmbătă seara, înainte să plece fata la discotecă, mama îi dă o pastilă, o pilulă de-a doua zi. Deci mama, pe ascuns, îi pune în mâncare pilula de-a doua zi. De ce? Pentru că se vinde fără rețetă. De aceea trebuie să cerem să existe o politică globală pentru toate țările. Vă mulțumesc. Aș dori să-i dau acum cuvântul din nou domnului Hatzi Marcarchis. Dumnealui va putea răspunde la aceste chestiuni. Ar vrea să cunosc fetele alea două, zice domnul Hatzi Marcarchis. A adăugat domnul Hatzi Marcarchis să nu traducem acest comentariu. Ce se întâmplă cu vaccinul? care a fost distrus. Da, exemplul pe care l-ați dat în legătură cu Tamiflu este foarte bun. Am putea organiza chiar o audiere pentru a discuta despre acest lucru. Putem vedea ce se întâmplă atunci când persoane care au un post politic uh, înalt, așa cum spuneți dumneavoastră, și care conduc o anumită firmă, pot să acționeze în beneficiul propriu. Deci nu știu dacă noi ca europeni, europeni putem accepta o astfel de situație. Am spus că în Statele Unite ale Americii există foarte multe informații falsificate în legătură cu medicamentele. Iar campaniile de inoculare, de vaccinare sunt uh, excluse din aceste campanii de informare. S-au pus de asemenea întrebări în legătură cu președinția suedeză. În pachetul farmaceutic nu se blochează decât această parte. Restul pare foarte tehnic, însă această parte privind uh, medicamentele derivate pe bază de rețetă e foarte importantă pentru pacienți. Domnul Corea de Campos a fost ministrul sănătății în Portugalia și cunoaște foarte bine acest dosar de când era în dosarul încă la Consiliu. Deci exemplul mamei mele e bun. De exemplu, mama mea trebuie să ia 8 medicamente pe zi și ea nu are suficiente informații. Și dacă i-ar fi frică, de exemplu, nu ar mai lua medicamentele respective. Dumneavoastră sunteți din CDU, din Germania. Deci dumneavoastră credeți cred că ați fi dorit ca pilula să se ia înainte ca eu să fi fost conceput? Cum există alte metode. Pe o pagină web autorizată se poate proiecta un filmuleț, de exemplu, un filmuleț care arată cum să iei un medicament și care îți arată ce efecte are. În ziua de astăzi există posibilități care depășesc cu mult uh, posibilitățile oferite de prospectul tipic. Uh, iar autoritățile pot controla aceste informații. Trăim într-o societate care îmbătrânește, avem din ce în ce mai mulți bătrâni și de aceea e important de asemenea să existe informații în legătură cu greutatea persoanelor și ingestia de medicamente. Vom organiza acea audiere, după cum am spus, și de asemenea vreau să felicit Comisia pentru că raportul pe care ni-l prezintă este foarte bun, nu trebuie schimbat prea mult. Rest, am avut cu toții câteva comentarii, însă, în general, munca comisiei a fost foarte bună. Le-a trebuit ceva timp, însă rezultatul este foarte bun și le mulțumesc. Mulțumesc. Ajungem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, medicamente falsificate. Îi dau cuvântul doamnei Amalia Sartori, care a așteptat uh, cu multă răbdare timp îndelungat. Aveți cuvântul, doamnă Sartori. Vă vom uh, asculta cu atenția pe care o meritați. Mulțumesc, președinte. Am așteptat uh, și am ascultat și cu mare atenție la dezbaterea de până acum, pentru că lucrurile au legătură până la urmă vorbim despre un pachet uh, de reglementări și uh, pe un domeniu extrem de important pentru cetățenii europeni și anume medicamentele. Deci cred că este foarte important pentru noi toți să facem reglementări și directive care să dea anumite garanții cetățenilor noștri. Directiva despre care vă vorbesc se referă la medicamentele falsificate. De fapt, este o modificare a directivei 2001-83. Obiectivul acestei modificări este să se împiedice accesul pe piața medicamentelor falsificate. Și, de asemenea, această directivă examinează și problema substanțelor active, și directiva 61 din 2006 care prevedea, lucru acceptat de comisie, că trebuie să se verifice faptul că bunele practici de fabricare eh, sunt o garanție de calitate nu doar pentru medicamente, ci și pentru substanțele active care fac parte din medicamente. Directiva 2183 nu includea aceste obligații asupra fabricanților europeni și non-europeni sau nu aceleași obligații, de fapt. Și asta a avut un efect negativ asupra sănătății cetățenilor și asupra concurenței în industrie. Noi credem că putem identifica prin trasabilitatea substanțelor active și nu doar a medicamentelor în general, Uh, gradul de siguranță al sistemului uh, pe care îl avem acum în Europa. Există trei tipuri de falsificare care se identifică. Unul are legătură cu identitatea produsului. Cu alte cuvinte, produsul nu conține ingredientele corecte sau cantitatea corectă de ingrediente. sau istoria de fabricație, de transport și stocare și de asemenea originea, deci locul în care a fost uh, fabricate nu este cel real. Deci acestea sunt cele trei tipuri de falsificare. Știm că, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 1% din uh, produsele care sunt pe piață în țările industrializate uh, reprezintă produse falsificate. Și să nu uităm, vorbim de medicamente, deci o cifră foarte mare. Medicamente uh, care sunt un produs care ar trebui să te ajute să te faci bine. Și de asemenea îngrijorător este faptul că volumul acesta crește cu 20% în fiecare an, cu efecte negative asupra sănătății oamenilor. Pe piața europeană intră în fiecare an 1,5 milioane de cutii de medicamente și este, prin urmare, nu doar o problemă de sănătate, ci și o problemă de piață internă. Dacă vorbim de industria farmaceutică, vorbim, să zicem, despre o, o mie de producători de generice și alte încă o mie de medicamente, 634.000 de de oameni în, sunt angajați în această industrie și câteva zeci de mii, peste 100 de mii de, de întreprinderi mici și mijlocii legate de sector și o, un procent semnificativ din bugetul european cheltuit pe acest sector. Deci vorbim de o industrie semnificativă. Și dat fiind acest lucru, am cerut uh, cooperare întărită, îmbogățită cu Comisia Envi, pentru că vorbim nu doar de uh, un singur aspect, ci de o serie întreagă de aspecte. Trebuie să nu uităm că în acest stadiu 31% din medicamentele falsificate vin din India. 31% din Emiratele Arabe și 20% din China. Deci propunerile făcute de comisie și cărora le-am adăugat și noi câteva puncte sunt următoarele. Mai întâi, în acest sector este nevoie să ne asigurăm că Uniunea Europeană trebuie să promoveze în forurile internaționale competente, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, o definiție acceptabilă a medicamentelor și produselor medicinale falsificate, pentru că nu există așa ceva în acest moment. Deci nu toate instituțiile și toate țările definesc uh, falsificarea în același fel. În al doilea rând, toate produsele care au fost uh, până acum standardizate au fost standardizate din punct de vedere al fabricanților și distribuitorilor. Așadar, nevoia de uh, bune practici de fabricare și de distribuție, aceste două argumente au, au existat deja și ele se leagă de alte subiecte pe care le-am discutat astăzi. Totuși, există și un element nou care lipsește. Și asta pentru că nu ai doar distribuitori eh, tradiționali la care ne-am putea gândi, mai există și alți actori implicați, brokeri, mm, intermediari care cumpără pentru terțe părți, eh, cumpără într-o țară și vând într-alta, sau oameni care cumpără aceste medicamente pentru ei și apoi le vând mai departe. Deci sunt tot felul de categorii de oameni activi pe piață implicați în uh, vânzări și cumpărări și trebuie acoperiți și aceștia. Și apoi mai există și un alt aspect și anume cel al uh, achiului care garantează certificarea bunelor practici de fabricare și, prin urmare, non-falsificarea. Din acest punct de vedere, credem că este important că atunci când ceva vine din afara Europei, să existe posibilitatea de a inspecta locul în care a fost fabricat acel produs. Deci eh, inspectorii europeni să poată să inspecteze fabrici eh, din afara Uniunii. Asta devine și mai important nu doar dacă vorbim despre generice, ci și despre anumite substanțe active, pentru că în acest moment noi importăm vasta majoritatea substanțelor noastre active, eh, ingredienții activi, care sunt folosiți în industria noastră farmaceutică. Și punctul slab este că avem două liste. Prima listă este o listă de țări care au standarde similare sau chiar mai bune decât cele din Europa. Însă ca să decizi cine intră pe lista respectivă durează 3 ani. Cred că ar trebui să reducem uh, această perioadă pe a doua listă. unde nu există certificare, este nevoie de implicarea Agenției Europene a Medicamentului sau de autorității naționale. Și aproape am încheiat, ultimul punct, se referă la trasabilitatea produsului. Trasabilitatea este unul dintre aspectele fundamentale de a combate falsificările. Poate că putem înțelege de unde vin aceste lucruri, toate acele substanțe care intră într-un medicament și numai când înțelegem acest lucru, putem controla ceea ce se întâmplă mai bine. Un alt aspect este legat de sancțiuni care acum sunt prea slabe, avem nevoie de pedepse mai dure, mai mari, pentru cei care comit aceste uh, infracțiuni, pentru că falsificarea de medicamente este o infracțiune. Deci avem nevoie de sentințe mai dure. Și ar trebui să existe o coordonare între statele membre din acest punct de vedere. O altă problemă pe care am menționat-o mai devreme se referă la faptul că uh, medicamentele au început să se vândă și pe internet și aici există un, un risc uh, să crească și mai mult numărul de medicamente falsificate care se vând pe net. Totuși, acesta e o problemă pe care nu cred că vom putea să o abordăm din cauza modului în care uh, amendamentele au fost propuse, pentru că atunci s-ar implica și alte comisii, când dacă am vorbit de vânzările pe internet. Și, în fine, uh, calendarul este de 18 până la 24 de luni pentru intrarea în vigoare a acestei directive. Eu cred că ar trebui scurtat dacă ne gândim cât de important este această directivă. Uh, și aș vrea să închei cu problema excipienților. Recent, în întreaga lume, au existat cazuri foarte serioase de mortalitate legată de nu de substanța activă din medicament sau de medicamentul falsificat, ci de utilizarea unor excipienți greșiți. Cu alte cuvinte, o eroare și mai grosolană și practic un caz și mai grosolan de falsificare, utilizarea unor excipienți greșiți, care a dus la multe decese, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Și în lumina acestui fapt, cred că ar fi bine să includem și reguli care au legătură cu excipienții în special. Mulțumesc. Dank. Ähm, dann darf ich als nächsten das Wort geben. Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul acum raportării din umbră. Nu aceasta și-a cerut scuze. Mi-a trimis o scrisoare de scuze în germană. Domnul de Campos, în numele socialiștilor, va lua cuvântul în locul uh, raportării din umbră. Thank you, Mr. President, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Limba mea germană nu este excelentă, așa încât voi vorbi în engleză, dacă îmi permiteți. Datorită obligațiilor în Olanda, din păcate, raportarea din umbră, Judith Merkis, nu a putut să vină astăzi și mi-a cerut să iau cuvântul în numele său. Începem prima, prin a mulțumi Comisiei pentru activitatea extinsă de a formula această propunere. Voi Uh, prezenta punctele de vedere ale doamnei raportor din umbră în legătură cu prevenția în momentul prevenirea intrării în furnizarea legală a medicamentelor falsificate. Sănătatea și siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. De asemenea, trebuie să ținem cont de interesul general al consumatorului. Comisia propunerea Comisiei menționează doar articolul 95 al tratatului, însă trebuie să ne gândim dacă nu trebuie să fie incluse și alte articole din tratate în, tratate în directivă, de exemplu articolul 152 în legătură cu sănătatea publică. În al doilea rând, înainte, ce de a, înainte de a începe dezbaterea în legătură cu modalitatea de combatere a drogurilor falsificate, a, mai medicamentelor falsificate, acestea trebuie să fie definite un acord la nivel european ar duce la un progres clar. De asemenea, trebuie să modificăm uh, domeniul de aplicare al directivei. Această directivă vizează doar medicamentele pe bază de rețetă, însă trebuie să ne gândim și la medicamentele care, alte tipuri de medicamente, de exemplu, uh, medicamentele generice și dacă a, uh, materiile prime trebuie incluse sau nu în directivă. Uh, lucru care pentru colega mea raportoare din umbră nu este foarte clar. Uh, de asemenea, există uh, diferențe între licențele și modalitatea de oferire a licențelor în diverse state membre. Această, dacă am avea o armonizare, această opțiune ar îmbunătăți transparența. În al cincilea rând, cum garantăm că uh, nu vor avea loc uh, scurgeri în lanțul de furnizare, astfel uh, încât să nu ajungă medicamente falsificate în mâna consumatorilor. De asemenea, uh, caracteristicile de siguranță trebuie să fie proporționale cu diversele categorii de risc pentru a menține costurile cât mai scăzute posibil în dezbaterile noastră Este important să discutăm și cine va fi responsabil pentru da, baza de date a sistemelor de trasare. Trebuie să uh, respectăm informațiile clasificate industriale, însă această bază de date trebuie să fie independentă. Aici problema principală nu este legată de informație, ci de risc și siguranță. Și nu în ultimul rând, trebuie să notăm că internetul este o sursă majoră de medicamente false. Majoritatea medicamentelor false sunt cumpărate prin internet și cantitatea este copleșitoare. Uh, mai mult de 62% din medicamentele vândute pe internet sunt falsificate. De aceea este important să combatem vânzările pe internet uh, pe cât de mult putem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mr. Chachimakakis. Aveți cuvântul, domnule Chachimakakis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc uh, colegilor. S-au spus foarte multe lucruri foarte interesante în legătură cu internetul. Uh, vreau să spun că internetul, într-adevăr, este sursa principală de produse medicinale falsificate. Există studii, un uh, studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care spune că 50% din produsele falsificate sunt vândute pe internet. Există și un studiu al Organizației Federale Penale care spune că 80% din medicamentele false din Germania s-au vândut pe internet. Deci trebuie să subliniem mm, foarte clar acest lucru în propunere. Am putea avea o listă cu farmacii autorizate pe internet uh, unde, de unde poți cumpăra produse medicamente autorizate, însă acest lucru poate funcționa doar dacă vom avea o campanie uh, de informare a cetățenilor prin care să le spunem la ce se pot aștepta dacă cumpără anumite produse medicamentoase din sud-estul Asiei, de exemplu, că nu se pot aștepta să primească medicamente adevărate. De asemenea, uh, în legătură cu costurile, Uh, trasabilitatea și etichetarea propuse de către comisie au un cost. Și acum câteva săptămâni am fost uh, prezent la o audiere cu uh, la care a fost prezent și doamna raportoare, Matias și s-a spus că companiile mici implicate în producția de medicamente vor trebui să suporte costuri suplimentare dacă facem propuneri de acest gen. Uh, este vorba de costuri uh, suplimentare foarte mari. Trebuie să privim și tehnologia implicată de asemenea. Ultimul lucru pe care aș dori să răspund raportorului este că este adevărat că agenții și intermediarii nu au fost incluși. Uh, trebuie ca aceștia să fie incluși și să fie clar cum vor fi pedepsiți dacă uh, introduc produse falsi, medicamente falsificate în lanțul de producție, de, de distribuție. Uh, Comerciații paraleli sunt acoperiți de propunerea comisiei. Aceștia sunt uh, cei care trebuie să supravegheze situația și să nu uh, transmitem uh, produse falsificate. Uh, Vă mulțumesc din nou, doamna Irena Sanchez, din partea comisiei, sau nu? Sau nu am făcut o mare greșeală? Nu. Îmi pare foarte rău, domnule președinte. Nu sunt aportare din umbră. Dar sunt responsabilă pentru un raport în altă comisie și de aceea vreau să fac un scurt comentariu pe acest raport. Doamna Sartori a ridicat multe probleme și domnul Corea s-a, men- s-a referit la multe dintre acestea, însă cred că există multe probleme cheie care reflectă preocupările mele de asemenea. Ehm, ne bucurăm să cooperăm și aș dori să conlucrez cu cei care examinează această problemă și vreau ca toți colegii mei să știe acest lucru. Vrem să ajungem la un progres rapid. Cooperarea intensificată nu a funcționat, însă în ciuda acestui fapt, cred că ar put- am putea să avem o cooperare informală astfel încât preocupările care au fost uh, evocate în această dupămasă să fie luate în considerare. Voi prezenta raportul meu în data de 3 decembrie, ceea ce înseamnă că avem timp să ajungem la un acord, dacă nu în legătură cu toate aspectele, cel puțin în legătură cu unele dintre ele. Vă mulțumesc, cred că este o ofertă bună pentru colegii noștri din actuala uh, comisie. Doamna Sanchez acum are cuvântul în numele comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor care au intervenit uh, în favoarea actualizării acțiunilor noastre în domeniul medicamentelor falsificate. S-au menționat multe puncte concrete și uh, nu mă voi putea referi la toate, așa încât voi pune accentul pe două sau trei aspecte cheie. Problema definiției a fost ridicată de către doamna Sartori și domnul Corea Campos. Pot să vă dau asigurări că Comisia este angajată în discuțiile internaționale de a, pentru a găsi o definiție comună, ceea ce se dovedește un exercițiu foarte dificil. Nu avem o definiție explicită în text, însă din titlul propunerii și din utilizarea aceluiași text în alte prevederi, încercăm să clarificăm despre ce este vorba aici. După cum a spus doamna Sartori, este vorba de produse falsificate în ceea ce privește identitatea, istoria sau sursa. Produse care nu sunt ceea ce pretind a fi. Și trebuie să facem acest lucru din scopuri de sănătate publică eh, și indiferent de de probleme legate de proprietatea intelectuală. Asta pentru că există probleme în com- legislația comunitară în legătură cu produse falsificate. Dar există și alte situații în care nu se încalcă uh, drepturi de proprietate intelectuală, însă sănătatea uh, consumatorului este pusă uh, supusă riscului pentru că produsul nu conține ceea ce uh, pretinde. Un element cheie al propunerii noastre uh, reprezintă uh, caracteristicile de siguranță pentru trasabilitate. Atunci când am hotărât ce trebuie să propunem, am ținut cont de echilibrarea protecției sănătății publicului față de riscurile cu care ne confruntăm acum și costurile de implementare ale acestor măsuri, care sunt destul de mari dacă vom introduce caracteristici de siguranță. Și vă voi da o detaliere pentru alegerea noastră. Și vă rog să țineți cont de acest lucru, după cum a spus domnul Marcachis. Un alt domeniu cheie care a fost inspirat de activitatea Parlamentului, ține de uh, importul substanțelor active. Dacă ținem cont de faptul că multe, multe dintre produsele de pe piețele noastre au, conțin substanțe active importate din state terțe. Trebuie să introducem prevederi care sunt foarte inovatoare în legislația noastră, prin care să încercăm să ne asigurăm, după cum a spus doamna raportoare, că bunele practici sunt respectate în fabrici și centre de distribuire. Cu toate acestea, aș dori să fac un comentariu în legătură cu această sugestie că ar trebui să fim siguri că uh, inspecțiile au fost făcute de o autoritate competentă. Atunci când am făcut evaluarea de impact, ne-am confruntat cu cifre că există în jur de 20.000 de fabrici în multe state care produc uh, substanțe active și dacă uh, combinăm toate rapoartele tuturor instituțiilor de inspecții din Uniunea Europeană, uh, sunt doar în jur de 60 de inspecții pe an. Noi vrem să introducem condiții utile care să poată proteja sănătatea publică în mod real, însă fără să a însă fără să propunem cerințe de inspecții sistematice care uh, mai târziu s-ar confrunta cu probleme severe de implementare. Ați menționat de asemenea domeniul de aplicare și alte tipuri de substanțe, cum ar fi excipienții. Și aici, din nou, credem că orice Uh, încercare de a extinde prevederile dincolo de substanțele active ar trebui să fie bazată pe proporționalitate și pe risc. Riscul este mai scăzut, am făcut un impact, o evaluare de impact în uh, acest domeniu și nu uh, se vor putea aplica aceleași reguli unul la unul în cazul excipienților. Și pentru că uh, Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre acest lucru, internetul. Împărtășim opinia exprimată de doamna Sartori că nu vom putea să rezolvăm problema internetului în această propunere, pentru că ni se cere să reglementăm producția, distribuția cu amănuntul a medicamentelor, ceea ce nu este în, în mandatul nostru acum pentru că reglementarea farmaciilor ține de statele membre. Însă s-ar putea să existe posibilități de a ne referi la anumite aspecte. Și mă voi opri aici pentru că văd că uh, deja am depășit ora de șase și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei mulțumesc celor care au rămas, mulțumesc secretaria, secretariatul și în special interpreților și invitațiilor noștri care uh, au venit până aici. Vă urăm tuturor un drum bun înapoi către casă.